Uh, a very good morning, uh, ladies. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Bine ați venit la prima ședință a Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor pe 2013. Aș dori, aș dori să vă urez tuturor bun venit din nou la ședințele noastre, inclusiv uh, um, deputaților celor mai silitori um, care sunt prezenți, mai ales raportori, uh, raportorii pe principalele dosare care au avut treabă mult în vacanță, eh, doamna Vaniar eh, și domnul Juvin în curând eh, ne vor prezenta dosarele lor. Dar mai întâi aș dori să vă urez tuturor numai bine pentru noul an. Sper că v-ați odihnit în timpul vacanței de Crăciun și că sunteți gata pentru acest an care va fi foarte încărcat pentru comisia noastră, primul an întreg de activitate acestei comisii înainte de alegerile din 2014. Timpul zboară în politică. Vă urez bun venit uh, și celor care ne urmăresc pe internet, pentru că ședința noastră este transmisă în direct și pregătim uh, o nouă adăugire de anul nou uh, la um, IMCO News pentru peste două săptămâni. Acum trecem la uh, subiectul ședinței de astăzi. Ordinea de zi ați primit-o. Putem să o considerăm adoptată? Bine. Am uh, o comunicare a președintelui. E vorba de o, de o corectare. E vorba de o schimbare tehnică la regulamentul adoptat recent privind omologarea vehiculelor agricole și forestiere, pentru că în propunerea inițială au avut câteva date incorrecte și coordonatorii au adoptat această mică schimbare, dar ea trebuie să fie adoptată formal de comisie. De aceea o aveți în dosar. Dacă, are, dacă nu are nimeni nicio obiecție înainte de sfârșitul ședinței de astăzi, la ora 12 considerăm această mică modificare ca fiind adoptată formal. Trecem atunci la unul dintre proiectele cheie la care am lucrat de mai mulți ani deja. Raportarea este doamna Beabanet Venio. E vorba de uh, modificarea directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale. Uh, Uh, doamna Venion le va prezenta uh, amendamentele de compromis. Sper că toți raportorii din umbră sunt prezenți. Doamna Lagrip mm, pentru PPE, doamna Pavanova cred că îl reprezintă pe Cristian Buzoi foarte bine. Vă urez bun venit. Uh, ceilalți raportori din umbră sunt prezenți, în afară domnul Henderson care se scuză. Mm, doresc să Uh, urez bun venit și reprezentanților Comisiei care uh, ne vor prezenta situația actuală. De asemenea, după mm, intervențiile eurodeputaților, dau acum cuvântul doamnei raportor, Bernadette Vanio, pentru a ne prezenta situația amendamentelor de compromis. Vă rog. Merci, Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a începe dezbaterea, aș dori să profit de ocazie pentru a vă transmite tuturor cele mai bune urori, sănătate, pentru a colabora cât mai bine, multă fericire și sper că vom putea continua să lucrăm în armonie, pentru că suntem una dintre puținele comisii, nu așa, domnule președinte, în care toate grupurile politice cooperează pentru a obține o adevărată valoare adăugată europeană și chiar dacă fiecare avem convingerile noastre, pozițiile noastre și idealul nostru politic, știm să discutăm, să ne înțelegem în interesul general și în acest dosar mi-a dovenit acest lucru. Deci doresc uh, să, doresc să prezint cele mai bune urări și comisiei cu care am cooperat foarte bine uh, și, cu acest, și în acest dosar și doamna Vernio transmite cele mai bune urări și interpreților care îi urează și ei la mulți ani. Trecem acum la calificările profesionale. Ne-am uh, reunit deseori, de mai multe luni de zile deja, colegii raportori din umbră, pentru a ajunge la compromisuri pe principalele aspecte aspectele acestui text, pentru a concilia diferitele poziții exprimate prin amendamente, amendamentele destul de numeroase, peste 700, dar și în dialog permanent cu Consiliul și Comisia propunerile de compromis discutate astăzi, care nu sunt gata pentru că avem o ultimă întâlnire a raportorilor din, din urmă prevăzută pentru miercurea viitoare, au uh, obținut uh, sentimentele de principiu ale grupurilor politice. Nu este un text definitiv pentru că urmează precizări miercurea viitoare și anumite aspecte încă nu au făcut acordul unor, um, obiectul unor acorduri, unui acord complet. Deci vă prezint pe scurt cele 12 puncte reluate în aceste propuneri, explicând pe scurt obiectivele. În legătură cu accesul parțial. Mai întâi, accesul parțial trebuie să aibă loc pe baza um, de la caz la caz. Acest, uh, acesta poate să fie refuzată de autoritatea competentă din motive de interes general și am uh, considerat necesar să definim aceste motive um, de interes general pe baza uh, definiției din directiva serviciilor, făcând uh, referire la jurisprudența constantă a curții. Am adăugat trei condiții um, la acordarea accesului parțial. 1. O recunoaștere normală și completă a fost deja refuzată. În al doilea rând, persoana să fie calificată perfect în țara de origine și, în al treilea rând, să nu fie vorba de o uh, profesie sectorială. Apoi, în ceea ce privește stagiile de calificare, Având în vedere dificultatea privind aspectul remunerat al acestor stagii, acesta a fost suprimat dar s-a precizat că directiva nu se aplică decât în cazul stagiilor care fac parte dintr-o formare pentru a, um, a avea acces la o profesie reglementată. Și am oferit garanții pentru respectarea condițiilor de muncă în cadrul acestor stagii. În ceea ce privește harta profe- cardul profesional. Uh, situația este următoarea. Am fost întotdeauna convinsă că trebuie să se mențină principiul recunoașterii tacite, care este singura posibilitate de a remedia um, faptului că um, cei care uh, exer- uh, exercită aceste meserii sunt nemulțumiți. Um, în același timp, uh, termenele trebuie să devină mai suple și să existe posibilitatea unei uh, perioade de suspendare dacă se cer informații suplimentare. Obligația de a informa uh, pe cei din domeniu a fost extinsă în mod pe care îl considerăm noi rezonabil. În ceea ce privește mecanismul de alertă, dacă toată lumea salută acest nou instrument, modalitățile sale de aplicare încă pun probleme tocmai din cauza faptului că uzurile și legislația diferitele state membre sunt foarte diferite. Am, am încercat să ținem cont de aceste elemente specifice, adăugând în același timp extinderea mecanismului la, cauz, la uh, cazurile de fraudă în documente. În legătură cu testele lingvistice. Și aici uh, se pun diferite probleme de ordin practic. Am ținut să clarificăm responsabilitățile pentru că organizarea controlelor trebuie făcută doar de autoritățile competente sau de o entitate desemnată de statele membre. În plus, este important să se țină cont de dovezile oferite de persoana respectivă care atestă faptul că cunoaște limba respectivă și importanța efectuării unor teste standardizate pe profesii, pe modelul celor care există deja uh, pentru accesul la studiile universitare în străinătate. În fine, trebuie să existe, să se ajungă la o soluție, aici nu s-a încheiat dezbaterea, pentru țările care au mai multe limbi oficiale. Pentru ca oamenii să nu se regăsească în situația de a trebui să știe o limbă în plus dacă acest lucru nu este nevoie în activitatea de zi, nu este necesar în activitatea de zi cu zi. Aici mă gândesc mai ales la Belgia și întrebarea se pune în continuare pentru Spania, unde uh, limbile regionale sunt foarte importante, ca în Catalonia, de exemplu. Cred că miercuri vom ajunge la mm, încheierea negocierilor pe acest subiect. Deocamdată cred că nu trebuie să impunem o obligație uh, pentru o limbă regională anumite țări care se confruntă cu dificultăți politice astăzi. Formarea profesională continuă pentru a îmbunătăți calitatea um, îngrijirilor medicale, securitatea pacienților și pentru a asigura un nivel ridicat de formare de-a lungul întregii vieți, este important să existe o formare continuă a celor din domeniul sănătății sub responsabilitatea statelor membre care trebuie să poată să controleze nivelul acestor um, cursuri de formare. În ceea ce privește cadrul comun de formare, aceste uh, cadre sunt uh, un element foarte important al propunerii pentru a sprijini proiectul european, pentru că pot să fie o pasarelă spre regimul de recunoaștere automată care contribuie practic la apropierea cursurilor de formare din diferitele țări. Astfel, uh, dorim să le extindem la profesiunile cu recunoaștere automată, ținând, dar cu condiția ca organizațiile profesionale să ia parte la elaborarea lor. În legătură cu cursurile de formare uh, sectoriale, trebuie actualizate exigențele de formare dar am încercat să răspundem și la câteva din îngrijorările actorilor interesați. În legătură cu formarea specifică medicală de bază, propunem să se reintroducă cursurile de șase ani, cu posibilitatea recunoașterii unor uh, pregătiri alternative în cinci ani, așa cum se întâmplă în anumite state membre, cu condiția ca cele 5500 de ore să fie demonstrate și pe baza articolului 21 bis. Pentru dentiști este util să se actualizeze competențele dentistilor stomatologilor uh, cu un minim de 5.000 de ore de formare și în domeniile de competență, asigurând că uh, pat- anumite patologii să fie doar de resortul medicilor uh, specializați, uh, stomatologi și uh, chirurgi maxilofaciali. Uh, pentru moașe, obligația de 12 ani de studii înaintea de studiile universitare uh, este necesară, având în vedere specializarea acestei profesii, care necesită și precizarea unui plan de formare teoretică și practică și aici cred că am ajuns la un acord, inclusiv cu Consiliul. Un punct uh, care inițial nu era garantat. Pentru farmaciști și această meserie a evoluat mult și articolul 45.2 trebuie actualizat, așa cum a propus de altfel și Comisia Envi uh, pentru Mediu și Sănătate. Pentru arhitecți există un sprijin general pentru o formare în șase ani. Dar țin, pentru a ține cont de diferitele tipuri de formare, de organizare a formării arhitecților, există o a treia cale pentru a efectua echivalentul unui an de formare practică în timpul studiilor, inclusiv la mijlocul studiilor, nu neapărat la sfârșit, pentru a face față dificultăților din anumite state, mai ales Spania, unde tinerii arhitecți Um, nu reușesc ușor să găsească uh, stagii practice la sfârșitul studiilor. Pentru notari și infirmiere sau infirmieri, uh, punctele dificile uh, pentru că pentru aceste profesii, profesii discuțiile sunt foarte complexe în Consiliu, dar și în Parlament chiar dacă reușim să negociem mai bine, dar acum avem dificultăți majore cu Consiliul. Deocamdată nu avem text de compromis între noi. Vom rediscuta aceste lucruri miercuri. Deci, trebuie să găsim o soluție pentru aceste două puncte până miercuri și până la votul din comisie de pe 23 ianuarie. Pentru notari cred că vom reuși să ajungem rapid la un compromis între noi, dar pentru infirmiere în um, stadiul actual al discuțiilor, pot să vă spun următorul lucru. M-am întâlnit cu ministrul federal german al sănătății marți seara, pentru că Germania blochează și am discutat foarte cinstit și direct. Cred că ministrul a ascultat ce am spus eu și anume că proiectul european nu poate să uh, avanseze armonizând lucrurile spre un nivel minim, ci spre un nivel ridicat, bineînțeles progresiv în anumite state, cred că a recunoscut faptul că pentru infirmiere și infirmieri uh, trebuia să se accepte o uh, formare uh, inițială de 12 ani, chiar dacă în Germania și anumite state unde studiile durează doar 10 ani, ă, discuțiile continuă pentru a vedea dacă aceste state nu vor putea să continue cu doar 10 ani de ă, studii de bază, cu condiția de a avea o listă de competență pentru îngrijirile de sănătate realizate de infirmiere, o listă actualizată foarte des pentru că meseria a evoluat foarte mult chiar și în aceste țări, pentru că nu putem să ne permitem să existe riscuri pentru sănătatea pacienților. De, blocajul, nu există un blocaj, un adevărat blocaj între noi, dar totuși eu cred că poziția Parlamentului este mai avansată decât compromisul din Consiliu Um, în ceea ce privește situația infirmierelor și sper că vom ajunge totuși la un acord, dar deocamdată încă nu s-a rezolvat nimic și există dificultăți în, uh, în negocieri. Iată ce pot să vă spun deocamdată. Este un subiect care mă preocupă mult, de mai multe săptămâni, zi și noapte și avansăm încet, încet, dar negocierile sunt foarte dificile și dacă reușim să ajungem la o soluție, acest lucru ar însemna că 2013 începe foarte bine. Oricum, mulțumesc mult tuturor deputaților, stafului care a lucrat la acest dosar, care este fundamental pentru cetățeni. Mulțumesc! Well, thank you very much. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea progreselor făcute. Vă mulțumesc și pe pentru modul în care ați uh, făcut toate eforturile pentru a găsi un acord. Acum, uh, raportorii din umbră. Începem cu doamna Le Grip. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să urez un an nou fericit tuturor colegilor din Comisia IMCO. Vă urez tuturor un an nou uh, rodnic și foarte bun. În ceea ce privește acest dosar privind calificările profesionale, un dosar care ne preocupă de atât de mult timp și de care trebuie să ne ocupăm și în ultimele zile pentru a ajunge la un compromis și pentru a continua pe aceeași uh, cale constructivă. Deci aș avea câteva lucruri de spus. Quelque sujet uh, a caler et des discussions. Da, e clar că anumite subiecte trebuie aprofundate, trebuie să discutăm mai mult. Uh, Doamna raportor ne-a spus că suntem pe calea cea bună, însă e clar că anumite poziții trebuie sprijinite mai mult pentru a ajunge la o majoritate cât mai mare înaintea începerii negocierilor. Asta pentru a avea cât mai multă coerență și cât mai multă tărie în demersurile noastre. În ceea ce privește termenele, aici am ajuns la o înțelegere, se va negocia cu statele membre, poate că acestea vor avea o opinie mult mai clară în legătură cu fezabilitatea procedurilor. În ceea ce privește autorizarea tacită, așa cum spune și doamna raportor, eu cred că trebuie să menținem acest principiu, să ne menținem ferm pe poziție, deoarece este un instrument de negociere important pe care îl vom avea față de statele membre pentru a le obliga să abordeze toate drosoarele de solicitare a cardului profesional european. Eu de aceea noi, AMPP-ul, vrem un termen de suspendare pentru profesiile medicale, însă țările de origine trebuie să furnizeze toate informațiile cerute într-un termen de o săptămână. Acum, accesul parțial. În această privință sunt foarte mulțumită de progresele făcute, deoarece se ține cont pe deplin de poziția grupului nostru. Amendamentele pe care le-am înaintat stipulau că acest acest parțial trebuia încadrat strict, să se bazeze pe o cerere efectivă, de la caz la caz, și mai ales se spunea că nu trebuie să se refere la profesiile care deja au o recunoaștere autom- automată. Am ținut cont de îngrijorările exprimate de anumite profesii și asta la amendamentul meu privind uh, interesul general. Uh, inspirată de conceptul uh, elaborat de Curtea de Justiție Europeană, fost introduse în amendamentele de compromis. E important să știm asta. Deoarece am precizat exact care sunt aceste temeri de interes general în conformitate cu care un stat membru poate respinge o cerere. Și astfel vreau să liniștesc o serie de uh, persoane care și-au exprimat uh, îngrijorările. Deci un principiu care decurge din jurisprudența curții și care trebuie respectat. De asemenea, statele membre trebuie să informeze Comisia Europeană atunci când trebuie să respingă o cerere de acces parțial. Eu înțeleg că nu e prea rezonabil și comod să ne gândim că zi de zi comisia ar trebui să se ocupe de cazurile care pot apărea. Deci nu va fi ușor să fie examinate motivele pentru care statele membre resping cerile de acces parțial, însă e important să avem un mecanism totuși de follow-up și o propun să introducem o prevedere la articolul 16 privind o dare de seamă dată la 2 ani de către statele membre în legătură cu punerea în aplicare a directivei, precizând clar că accesul parțial trebuie evaluat la 2 ani. Cât despre stagii. Am fost foarte fericită că, să văd că în următorul uh, Deci am salutat faptul că stagiile au fost incluse de comisie în propunere. Eu m-am gândit și la elaborarea unui cadru de calitate pentru stagii, la considerente și prin redactarea unui articol eventual. Eu cred că trebuie să profităm de acest vehicul legislativ pentru a transmite un semnal politic clar în legătură cu importanța unor stagii bune din punct de vedere calitativ și mă bucur să aud ce a spus doamna raportor. E bine să avem și aici o marjă de negociere și o bază bună de discuții cu uh, Consiliul mai ales. Insist asupra acestui punct. O încadrare uh, de calitate pentru recunoașterea stagiilor. Amendamentul 639 al colegilor Jvab și Caras la articolul 55 bis stipulează că un stagiu nu trebuie să uh, înlocuiască examenul obligatoriu. Statele membre pot stabili de asemenea și perioada minimă de efectuarea unui stagiu în cazul în care există obligativitatea unui stagiu înainte de a obține o diplomă. Voi încheia, domnule președinte, referindu-mă ca și doamna raportor, în ultimul rând, la două profesii uh, foarte respectabile, două profesii care au prezentat uh, multe argumente valabile pe care le-am analizat uh, cu mare atenție. E vorba de notari și de asistenți medicali. În ceea ce îi privește pe notari, aici e o chestiune care în continuare uh, e contradictorie. Cu toții am auzit de foarte multe ori argumentele prezentate de reprezentanții acestei profesii. Notarii sunt uh, foarte reticenți în ceea ce privește includerea profesiei în directivă. Lucrurile se complică din ce în ce mai mult, aș spune eu, iar includerea acestei uh, profesii în uh, sfera de aplicare a directivei e o problemă care se pune într-un mod uh, abrupt, aș zice eu. E important să știm că notarii au nevoie de siguranță juridică. Asta își doresc ei. De asemenea, să nu uităm că și Curtea Europeană de Justiție a eliminat clauza de naționalitate, ceea ce a fost uh, un eveniment foarte important. Ceea ce privește această profesie, s-ar putea să fie uh, un motiv de blocaj la Consiliu, un motiv de întârziere a întregului proces uh, de adoptare a acestei directive atât de importante. Știu că foarte multe părți implicate așteaptă adoptarea acestei directive cât mai uh, repede cu putință. Voi reveni la o propunere pe care am mai făcut-o recent. Poate că în privința notarilor am putea să includem o clauză de randevu pentru această profesie. Deci să nu includem acum în sfera de aplicare, însă în mod explicit, să existe o clauză de randevu. de includere ulterioară. În ceea ce privește asistenții medicali și aici trebuie să găsim un compromis am avut deja ocazia de a prezenta la reuniunile precedente poziția grupului meu, grupul PPE. Am făcut un amendament la articolul 31 și am spus de la bun început că ar putea fi o bază de reflexie, o înaltă pentru a ajunge la o poziție rezonabilă de compromis. Și am înțeles, am auzit ce a spus doamna raportor, uh, E clar că trebuie să păstrăm specificitățile diferitelor sisteme de pregătire pentru această profesie în diferitele state membre ale Uniunii Europene. Trebuie să facem toate eforturile pentru a face lista de competențe cât mai exigență, exigentă. Deci nu neapărat numărul de ani uh, de pregătire, uh, trebuie să fie important și uh, calitatea criteriilor. Da, e clar, încă mai avem de multe de făcut în privința acestui raport. Trebuie însă să încercăm să menținem cu orice preț posibilitatea de a avea sisteme de pregătire diferite. Sistemele duble sunt foarte importante pentru anumite țări membre și nu ar trebui să se renunțe la ele. Domnule președinte, noi am analizat foarte bine toate revendicările făcute. Am încercat să ascultăm toate propunerile făcute de diferite profesii. Acum a venit momentul să încercăm să avem o viziune orizontală. Am ajuns practic pe ultima linie dreaptă, dreaptă, iar acum trebuie să găsim o poziție coerentă și trebuie să verificăm de aceea toate amendamentele noastre de compromis, să vedem dacă sunt coerente. Deci să vedem cum putem armoniza astfel toate competențele pentru aceste sectoare profesionale. Deci trebuie să încercăm să avem o viziune coerentă, globală și orizontală și să nu pierdem din vedere obiectivul nostru, o mobilitate necesară pentru creștere și pentru uh, dezvoltare. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! pentru comentariile dumneavoastră foarte interesante care au fost o continuare a comentariilor doamnei uh, Verniu. Doamna Pârvanova, putem să-i dăm cuvântul doamnei Turiner, care trebuie să plece la icon înaintea dumneavoastră? Sunteți de acord? Da, bine, mulțumesc. La mulți ani tuturor, mai ales doamnei raportor. Da, într-adevăr, cred că facem progrese. Eu cred că e un dosar pe care l-am putea încheia chiar săptămâna viitoare, să va fi nevoie de multă muncă încă. Câteva îngrijorări. Accesul parțial. Am analizat cu mare atenție formularea și ne îngrijorează ultima parte a articolului 4F B Consiliul a șters acea parte și mă gândesc că și Parlamentul ar trebui să facă același lucru. În ceea ce vrește stagiile, pe scurt, întrebarea e dacă activitatea poate fi separată, dacă e definită în statutul profesiei respective, ca profesie autonomă în statul gazdă sau în statul de origine. Deci noi vrem să uh, eliminăm partea referitoare la statul de origine, deoarece statul gazdă trebuie să fie cel care definește condițiile. Stagile. da, înțeleg aici că vrem să asigurăm niște stagii de calitate decente peste tot. Am avut și un raport în 2010 la Comisia de Ocupare, e o mare îngrijorare asta, însă, așa cum am menționat și înainte, pe 5 decembrie, Comisia a lansat consultările de faza a doua, tocmai pe această chestiune a stagiilor, consultări cu partenerii sociale. Și eu mă gândesc că e cumva prea devreme să să începem să reglementăm în privința stagiilor în această directivă. Nu știu dacă e momentul potrivit, deși eu înțeleg uh, de ce se dorește acest lucru. Eu am văzut propunerea dumneavoastră recentă care e mai limitată și mă gândesc că ar putea fi o soluție, deoarece nu le um, luăm astfel uh, dreptul patrilor social de a stabili criteriile. Referitor la limbi, noi, uh, verzii, avem cu noi și mulți uh, regionaliști, după cum știți. De aceea, pentru noi, E foarte important să fie respectate anumite limbi. Și poate că uneori e nevoie de două limbi. În text se spune una din limbile oficiale. Eu analizez mai bine textul pentru a mă asigura că întregul grup va fi mulțumit de rezultatul la care am ajuns. Cel de-al patrulea lucru pe care vreau să-l menționez, actele delegate. Și despre asta trebuie să vorbim mai în profunzime și să găsim o soluție, mai ales în uh, ceea ce este cadrul de pregătire comun. E ceva foarte delicat, e vorba de programele școlare din sistemele de educație naționale și vrem să ne asigurăm că puterea de luare a deciziilor um, uh, va rămâne pe seama profesiilor. Eu cred că ar trebui să încurajăm și un proces european, cum spune doamna raportor. E bine ca diferitele branche profesionale să se întâlnească, însă e ceva ce organizațiile profesionale ar trebui să întreprindă. Acum, asistentele medicale, asistenții medicali. În Germania au acel sistem dual, după cum știți. Colega mea de aici este coordonatoare și în Danemarca avem un astfel de sistem și știu bine cum funcționează, însă am uh, aflat că există diferite structuri în spitale. Există asistente medicale și există și infirmiere. Deci există niveluri diferite de pregătire, structuri diferite și ierarhii diferite. Și mă gândesc că ar fi important să putem respect, ar fi important să respectăm acest sistem, uh, impunând niște condiții uh, uh, stricte. Ar trebui să vedem ce am făcut în cazul medicilor, de exemplu. Ați menționat și faptul că la un moment dat ați dorit o analizare mai clară a conținutului. Uh, eu cred că trebuie să găsim o soluție. Nu știu dacă perioada de 10 sau 12 ani va fi definitorie pentru calitatea pregătirii asistenților medicali. Deci, în orice caz, vă mulțumesc pentru flexibilitate. Acum dau fuga la Econ și ne vedem săptămâna viitoare. Vă mulțumesc și eu, într-adevăr, spune domnul președinte, pentru faptul că uh, ne-ați spus în ce domenii, în ce privințe credeți că trebuie să facem progrese. Doamna Purvanova. Like also to wish happy Mulțumesc, domnule președinte. Anul fericit și plin de succes și din partea mea întregii comisii parlamentare. Mă scuz în numele lui Cristian Bușoi, raportorul nostru, care nu poate fi astăzi aici. Vreau să mulțumesc raportoarei și raportorilor din umbră pentru cooperarea care ne-a permis să obținem un compromis bun. Colegul meu susține amendamentele de compromis și are încredere că subiectele rămase pendinte vor fi soluționate în zilele ce vor urma. E vorba de un acord uh, necesar pe această directivă uh, ca rezultat final. Și acum, rând pe rând, amendamentele de compromis. Mai întâi, accesul parțial. E foarte important ca acesta să rămână o excepție și să nu devină regula și de aceea sprijinim amendamentul de compromis care exclude posibilitatea de a oferi acces parțial pentru profesiile care sunt uh, acoperite de recunoașterea reciprocă. Se stipulează posibilitatea de a refuza accesul parțial, așa cum s-a decis la CEJ. În ceea ce privește stagiile de practică, trebuie să ținem cont de calificările profesionale obținute prin stagii obligatorii, pentru că astfel uh, să avem un pas important Um, pentru profesionalism, pentru mobilitate. Stagiile ar trebui recunoscute ca atare în ansamblul lor, nu doar cele remunerate. Pentru că, până la urmă, nu despre asta e vorba când uh, analizăm calificările. În 50, la 55A e un articol care trebuie să fie reanalizat pentru că se discută despre faptul că stagiile trebuie efectuate în cadrul unui contract care specifică cel puțin obiectivele de învățare și mi se pare că sarcina este puțin prescript, cam prescriptivă, mai ales că contractele de stagii de multe ori nu conțin toate aceste informații și mi se pare că nu ar trebui să impunem această povară, mai ales dacă nu e justificată din motive obiective. În ceea ce privește cadrul profesional și calendarul, noi credem că ar trebui să avem termene Um, realiste pentru ca totul să fie fezabil și e foarte bine ca statele membre să aibă trei săptămâni pentru crearea unui card profesional și să avem prevederi în ceea ce privește suspendarea în momentul în care țara gazdă solicită informații în plus din partea țărilor care uh, trimit lucrători, mai ales în ceea ce privește siguranța pacienților. Mecanismul de alertă. E nevoie de mai multă încredere în sistem și considerăm că prin uh, ceea ce stipulăm acum în directivă vom uh, contribui la realizarea acestui obiectiv, dar ar trebui să vedem exact ce se întâmplă cu mecanismul de alertă. Pentru că mi se pare că alerta e inițiată înainte ca în țara de origine să se fi dat uh, o decizie de către un organism competent. e nevoie de uh, un echilibru între repatrierea lucrătorilor și siguranța pacienților, de exemplu în domeniul sănătății. Repatrierea nu trebuie să aibă loc uh, până nu se va uh, fi examinat cazul într-o manieră exhaustivă. În ceea ce privește cunoștințele lingvistice, e progres în acest uh, domeniu. La 605 deja s-au acoperit uh, cerințele în ceea ce privește um, verificarea cunoștințelor lingvistice. De multe ori nu trebuie ca autoritatea competentă să verifice în mod direct uh, ce competențe are lucrătorul, ci poate să um, delege asta altor organisme. Să totul trebuie să se facă sub supraveghere autorităților competente și nu neapărat uh, Uh, de către autoritățile competente, pentru că de multe ori acestea uh, nu au posibilitatea să o facă. Mi se pare că acest considerent poate fi uh, modificat ușor ca și formulare. În ceea ce privește pregătirea medicală, aceasta durează minim șase ani, dar există uh, cazuri în care cele 5500 de ore sunt oferite în 5 ani și ceea ce propune raportoarea ca regulă ne permite să uh, acționăm și pe mai departe uh, cu condiția să uh, respectăm standardele în continuare și să avem cele 5500 de ore. Același lucru se aplică și altor profesii sectoriale. Pregătirea în, ar trebui calculată și în credite, dar să nu fie explica, exprimată doar în credite, pentru că nu știu în ce măsură putem să oferim uh, doar acest sistem ITS de transfer de credite profesionale. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim și noi foarte mult pentru comentariile dumneavoastră. Uh, doamna Vaniu, uh, cred că deja e foarte implicată și va ține cont de toate acestea. Înainte de a da cuvântul doamnei McClarkin, urmează domnul Schwab, uh, Hanslick și doamna Verhaien. Dacă mai sunt alții, vă rog frumos să vă anunțați acum. Și după ce vor fi vorbit raportorii din umbră, dau cuvântul și celorlalți. Doamna McClarkin. Mulțumesc tuturor, la mulți ani! Vă felicit, domnule președinte, pentru că regina v-a recunoscut activitatea din domeniul economic. Vă felicit personal pentru premiul pe care l-ați primit. Și acum, mi se pare că numai ce a trecut 2012 și am discutat uh, la Strasbourg despre această problemă, Mă bucur să văd că am reluat subiectul cu elan în 2013 și că s-au făcut multe la nivel tehnic. Nu mă voi axa pe toate subiectele, doar pe câteva elemente nucleu, care sunt importante pentru noi, cei de la ECR. E vorba în special de pregătirea de bază din domeniul medical. Avem un amendament de compromis unde se oferă și o derogare pentru cazurile speciale și nu mi se pare că ar trebui să existe o excepție de la standardul înalt pe care îl avem, de exemplu în Regatul Unit, pentru că aș vrea să subliniez. De ce să forțăm universitățile noastre să își extindă programul la șase ani dacă noi reușim în cinci ani să oferim 5500 de ore de pregătire profesională la nivel înalt? Nu are rost și aș vrea să am avut mai multe argumente din partea raportoarei. Mai ales că nici comisia nu vede de ce uh, ar trebui să aibă loc această schimbare. Mă îngrijorează și direcția tuturor amendamentelor de compromis în ceea ce privește profesiile sectoriale, pentru că până la urmă ține de statele membre cum își organizează sistemele educaționale și mă tem că noi ne băgăm în niște sisteme care există din motive, logist, din motive logice, mă scuzați, și încercăm să creăm un tipar și până la urmă nu asta se dorește cu această directivă. În ceea ce privește compromisul pe stagii, ar trebui să fim foarte prudenți, pentru că această directivă nu este despre ocupare și drepturi sociale, ci despre recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale. Colegii probabil știu deja care este opinia mea în ceea ce privește 55A, stagiile trebuie completate în cadrul unui contract în care să se stipuleze, da, obiectivul de învățare. Dar subliniez că nu asta face obiectul acestui act normativ, așa că sunt de acord cu doamna Turunen. În ceea ce vește cadrul comun de pregătire, mă îngrijorează faptul că raportoarea propune ca asta să se aplice și medicilor, asistentelor și Uh, moașelor, mi se pare că s-ar crea confuzie inutilă la nivelul profesioniștilor și la nivelul autorităților competente. Mi se pare că trebuie să simplificăm procedura pentru că acesta este obiectivul raportului. Nu să uh, ne hazardăm inutil. Cu privire la verificarea cunoștințelor lingvistice, Haideți să menționăm faptul că autoritățile competente pot să verifice sau să supravegheze aceste verificări la constrentul 19, precum și la 52.2a, uh, așa cum rezultă în urma amendamentelor depuse. Să nu uităm că nu fiecare autoritate competentă va uh, face testul, și mi se pare că dacă clarificăm puțin acest amendament, vom formula o poziție acceptabilă pentru toate grupurile politice. Să clarificăm faptul că e nevoie de verificări ale cunoștințelor lingvistice înainte de uh, angajare, de exemplu. În rest, textul merge în direcția cea bună, dar mm, uh, termenele sunt doar pentru țara uh, de origine și nu pentru țara gazdă și poate că putem să reanalizăm și acest aspect pentru a progresa puțin, mai ales că există mai multe amendamente care ilustrează exact această îngrijorare. Iată elementele cheie care uh, au rămas de discutat, uh, fără a intra în detalii cu privire la situația asistentelor și așa mai departe. Am venit, am evitat cu eleganță acest subiect până acum. Mai sunt, mai sunt subiecte de acoperit Uh, cu raportorii și raportorii din umbră. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și eu pentru că ați ilustrat aceste aspecte. E foarte important să ne concentrăm pe acele domenii unde e nevoie de amendamente de compromis în continuare și de linii comune. Ne presează timpul, Uh, fără a adăuna dezbaterii, rog să fiți uh, succinți. Domnul Schwab, e oare în încăpere? E pe lista vorbitorilor, dar nu-l văd în sală. Doamna Hanslick și apoi doamna Verhaien, în această ordine. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mm, urez un an nou fericit tuturor colegilor voi fi foarte succintă. Mai întâi vreau să o felicit sincer pe raportoarea noastră. Noi știm cât de grea este această activitate. Și acum, în ceea ce privește amendamentele de compromis, accesul parțial la, în preambul la 4, Uh, cu 11 ar fi bine să facem trimitere la sectorul de sănătate. E vorba de recunoașterea calificărilor profesionale în, uh, în nivel sectorial și e vorba și de cadrul comun și de verificarea cunoștințelor lingvistice. Sectoarele profesionale pot fi recunoscute sau cuprinse în sistemul general – aceasta ar fi singura mea observație cu privire la uh, accesul parțial. 4C și 4D. Se spune o săptămână, la 505 se spune 48 de ore. Mie mi se pare totuși că e cam uh, uh, la limită încadrarea aceasta în timp. În urmă vrem uh, o accelerare, într-adevăr, dar termenele limită în opinia mea, ar trebui să fie, în primul rând, realiste, realizabile și de aceea ar trebui să ne dea de gândit acest lucru. Oare sunt niște termene de bun simț cele propuse aici? Am și eu o întrebare. Nu știu uh, dacă vom negocia acest uh, subiect, de aceea o întreb pe raportoare. Cu privire la cuantumul orelor din uh, sectorul sănătății, 5.000 de ore, de exemplu, spune vorbitoarea ca pregătire de bază, da. Nu știu cum vom putea negocia. La un dat am văzut ceva cu 720 de ore în text. Uh, dar vreau să o întreb pe raportoare cum uh, crede că vom progresa. Și mai e un subiect pe care l-am tot abordat eu. Uh, e vorba de situația asistentelor din Polonia. La 33 și la 30 se stipulează această situație, dar nu au fost preluate acele amendamente pe care delegația poloneză a vrut să le aibă în text cu privire la situația specifică din Polonia. Nu e foarte clară situația și de aceea am vrut să fac această observație. Cam atât uh, din partea mea. Mulțumesc raportoarei. Doamna Verheyen. Mulțumesc. Doamna Weisgerber nu e aici dar uh, e foarte implicată și a fost foarte implicată uh, pe acest subiect, a lucrat cu raportoarea foarte strâns. Doamna Vărniu, ați menționat faptul că ați vorbit și cu oficiile ministeriale din uh, Germania, dar pe noi ne interesează cum ați procedat cu solicitările din această comisie în ceea ce privește pregătirea duală și situația asistentelor pentru că există teoretic un număr foarte mare de ore impuse, există o pregătire profesională paralelă. Ce se întâmplă cu uh, ceea ce s-a raportat la această comisie și rezultatul final? Latura ministerială e una ce ține de Consiliu și cred că ar fi important să discutăm și despre pozițiile care uh, apar la Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că doamna Vărneu va da curs acestor întrebări mai târziu. Nu mai sunt alții care uh, s-au înscris la cuvânt. Domnul Tice uh, are cuvântul din partea comisiei acum, după care doamna Varniu va face un rezumat și va prezenta situația ce va urma până la vot. Reprezentantul comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Uh, voi încerca să fiu succint, dar chiar și așa țin să urez mai întâi un an fericit tuturor. Mă voi axa pe câteva elemente de compromis. Cadrul profesional european. Sprijinim tot ceea ce e pe masa negocierilor acum. Am urmărit îndeaproape dezbaterea în ceea ce privește stagiile remunerate. Da, e bine să nu mai menționăm cuvântul remunerat. Mai mult decât atât, să nu ne axăm doar pe situația din țara de origine, ci eh, și din țara, de, uh, țara gază, țara de destinație. Asta nu e foarte clar deocamdată în text, dar ne aducem contribuția cu mare drag. Detaliile sunt foarte importante și avem câteva profesii importante aici. Mă acces pe patru. Asistente medicale. Vrem un compromis și contribuim, din nou, cu drag, pentru a se găsi o soluție, comisarul Barnier vrea pragmatism și el pragmatism, uh, ambiție și uh, europeanism. De ce spațiul european? De ce europeanism? Pentru că Parlamentul va decide într-adevăr, dar oferiți prerogative și Comisiei. Dacă oferiți derogări statelor membre, și văd că se face asta pentru medici. Cine va implementa asta? Vă dau un exemplu. Noile state membre vor veni poate cu solicitări de derogare. Și atunci Comisia ce mai implementează? E ceva ce contează foarte tare pentru noi, mai ales prin prisma uh, extinderii. Educația ține într-adevăr de statele membre, dar nouă dați-ne niște reguli implementabile. În ceea ce privește arhitecții, doamna raportor a menționat situația acestora și am două observații de făcut. În ceea ce vește durata minimă de pregătire în amendamentul de compromis pentru arhitecți, aceasta poate să fie mai, pare să fie mai lungă comparativ cu orice altă profesie. Și ne întrebăm, dar de ce? mai mult pentru medici, mai mult pentru dentiști. De ce? Ați menționat situația Spaniei. În Spania sunt 5 ani și nu 6 ani. Poate că ar trebui să vă gândiți puțin la asta. Notarii publici. Avem țări uh, care nu sunt pregătite să includă profesia în directivă și Comisia trebuie să recunoască ca atare asta. Poate o clauză de rendezvous pentru a ne angaja cu cei din această profesie pe viitor mm, ca o manieră elegantă de a trece peste acest obstacol. Cam atât din partea mea, mulțumesc uh, pentru a mă fi ascultat. Mulțumim și noi, Iurgen Tice, mulțumim uh, pentru modul în care ai lucrat cu echipa noastră întotdeauna. Bernadette, îți dau acum cuvântul din nou pentru un rezumat foarte scurt. Văd că și domnul Juvan a sosit, el uh, e responsabil de punctul următor très très parce que je vais... Da, foarte pe scurt uh, am notat tot, dar nu voi răspunde fiecăruia pentru că nu mai avem mult timp. Um, cred că Într-adevăr, uh, trebuie să cădem de acord deasupra unei viziuni globale, coerente și orizontale. Sunt absolut de acord. Comisiei doresc să spun că dacă vom reuși să obținem pe de o, în același timp și ambiție și viziune europeană, acești trei termeni importanți uh, sunt prioritari pentru noi toți. Atunci președintele a spus că voi uh, face miracole. Nu cred că va fi așa chiar dacă mă cheamă Bernadette, uh, dar oricum micile detalii care sunt diferite între pozițiile noastre vor putea fi acordate pentru a găsi soluții. Oricum, miercuri după masă vom discuta mult cu uh, raportorii din umbră, toate punctele cheie rămase în discuție și pentru a răspunde doamnei Weisberger și care am uh, în care m-am întâlnit alături de domnul Bar, ministrul federal german, uh, încă problema este deschisă și cred că am încercat fiecare să lăsăm puțin de la noi, pentru că numai așa se poate avansa la nivel european. Nu trebuie să fim uh, blocați în echoismul uh, nostru național. Trebuie să facem mici eforturi pentru a avansa spre pozițiile celorlalți și sper că vom ajunge la o soluție. Mulțumesc! Uh, I think Mrs. Cred că um, trebuie să răspundeți colegei în legătură cu amendamentele pe care le-a depus. Eventual puteți să o faceți mai târziu. Da, miercuri. Treb- foarte bine. Um, doresc să confirm, doamnelor și domnilor, că vom vota întregul pachet pe 23 ianuarie la următoarea noastră ședință, deci peste două săptămâni după săptămâna de la Strasbourg. Va fi uh, o sesiune de votare foarte intensă pentru că vom discuta atunci uh, și pachetul privind atribuirea contractelor de concesiune. concesiune. Doresc să mulțumesc doamnei raportor și tuturor raportorilor din umbră, precum și reprezentantului Comisiei. Doresc să subliniez faptul că uh, ministrul irlandez, domnul Rory Quinn, este personal interesat de acest dosar. Cred că s-a întâlnit și dânsul cu raportorii din umbră și ne încurajează să avansăm în acest dosar. Deci președinția irlandeză oferă multă atenție acestui subiect. Bun, trecem mai departe la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de repizuirea situației privind propunerea foarte importantă privind atribuirea contractelor de concesiune, discutarea amendamentelor ar fi trebuit să spun asta de la început, dar doresc să spun că pentru următoarele două puncte uh, privind serviciile financiare, patru experți ni se alătură. Nu va fi doar un schimb de opinii, pentru că vom asculta și prezentări din partea experților. Deci vă încurajez să rămâneți la aceste prezentări care vor fi foarte utile organisme de reglementare a organizațiilor consumatorilor și uh, oamenii implicați practic uh, în uh, acest domeniu ne vor face prezentările lor. Filip Șuvan, vă dau cuvântul pentru a ne vorbi despre situația privind contractele de concesiune. Domnul Panțeri este alături de noi, domnul Hatzimakakis, domnul Buzoi, doamna Rule și eu voi spune câteva cuvinte în numele grupului meu Deci vă dau cuvântul acum pentru a ne vorbi despre atribuirea contractelor de concesiune. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Voi prezenta acum amendamentele de compromis. Raportorii din umbră discută aceste amendamente. Au fost depuse peste 700 de amendamente la INCO, care se adaugă la uh, 200 și ceva depuse de mine, deci aceea avem aproape 1000 de amendamente. Mulțumesc uh, raportorilor din urmă pentru schimburile de opinii constructive de până acum. Negocierile avansează bine, în ciuda faptului că punctele de vedere inițial erau diametral opuse pe anumite aspecte, dar uh, uh, reușim totuși să ajungem cu inteligență la acorduri. Am avut uh, înainte de publicarea amendamentelor trei ședințe ale raportorului din număr, alte șase după depunerea amendamentelor, dar pe uh, site-ul internet nu aveți toate uh, amendamentele de compromis uh, în situația actuală, pentru că chiar ieri am avut o ședință și rezultatul acesteia nu este încă prezent pe site. Doresc să amintesc pe scurt obiectivele acestei, acestui text. Ideea era obținerea unui cadru legislativ clar, uh, lizibil, eficient, pragmatic, bazat pe un text care să garanteze transparența, nediscriminarea, încadrarea practicilor, adică evitarea abuzurilor, recunoscând în același timp și garantând flexibilitatea și marja de apreciere a autorităților publice și în al doilea rând se punea problema valorii adăugate a unui, text european pentru a clarifica anumite concepte, pentru a afirma specificitatea contractelor de concesiune față de uh, piețele publice și importanța, utilitatea pentru autoritățile publice și operatorii economici. Avem 114 amendamente de compromis în momentul de față și sunt altele, sunt în negociere, ieri, de pe care le-am discutat ieri. Și s-au desenat desinat acorduri pe numeroase aspecte. Le voi prezenta pe scurt, fără a intra în detalii. În primul rând, în legătură cu reorganizarea și simplificarea textului, compromisurile la care s-a ajuns uh, au obiectivul de a clarifica directiva pentru ca textul să fie mai eficace, această light approach. Um, am uh, suprimat anumite dispoziții din uh, directiva privind piețele publice, uh, Într-adevăr, dragi colegi, textul rămâne complex pentru că este o materie complexă și, încă o dată, ieri am avut o discuție în legătură cu faptul că acest text este prea complicat. Totuși, s-au făcut multe pentru a-l simplifica. Nu s-a ajuns la perfecțiune, dar cred că perfecțiunea nu există. Și, oricum, preocuparea noastră majoră a fost simplificarea. În al doilea subiect important, uh, Uh, definirea contractelor de concesiune și a subiectelor conexe. Am clarificat definițiile pentru a diferenția pe de o parte, concesionarea unei piețe publice, noțiunea transferului riscului. În ceea ce privește domeniul de aplicare, s-au adus și aici multe clarificări, pentru că ne-am dat seama că multe așa numite concesiuni în state membre nu erau de fapt concesiuni, E vorba de licențe în gestionările administrative și deci au dispărut o serie de subiecte pentru că nu sunt acoperite, pentru că de fapt nu sunt concesii. Nu sunt uh, concesi- concesiuni. Am uh, insistat asupra duratei limitate a concesiunilor. De asemenea, în calcularea valorii contractului am reconceput uh, valoarea, definiția valorii pentru că valoarea trebuie să fie identică pentru concesiunile de lucrări și servicii pe baza cifrei de afaceri cumulate și așa mai departe. Deci și aici um, s-au făcut eforturi de simplificare și de a găsi o logică economică. În legătură cu pragurile. Două aspecte. Mai, în primul rând, un prag comun între servicii și lucrări, acesta este primul principiu adoptat. În al doilea rând, am hotărât ca, um, ca, ca pragul să crească de la 5 la 8 milioane. Dar Comisia Europeană ne sugerează că s-ar putea să existe dificultăți astăzi cu acordurile internaționale, așa cum se întâmplă și în cazul piețelor publice. Ideea principală era aceea de a avea un prag unic. În al treilea rând, um, definirea principalelor, principiilor majore. Primul este libertatea autorităților publice. Al doilea principiu este transparența. Contractele trebuie să fie transparente, uh, fără a pune sub semnul întrebării dispozițiile privind confidențialitatea în primul rând. În al treilea rând, libertatea definirii serviciilor de interes general și a modalității de organizare a acestor servicii, reafirmată în text. Al patrulea principiu major, libertatea autorităților publice de a negocia și de a stabili procedurile pentru că ele definesc procedura. Deci definesc regulile jocului și după ce le definesc, bineînțeles, trebuie să le respecte. Dar uh, asta pe baza negocierii care devine un element central. Trebuie să existe o negociere liberă între um, cele două părți. Apoi, bineînțeles, principiul egalității de uh, Um, în modul în care sunt tratați diferiții concesionari. Apoi am uh, adăugat baza pe un drept exclusiv al autorităților uh, naționale. Există un uh, um, actor unic definit de lege în legătură cu garanțiile procedurale. Am reluat principiile comisiei încercând să le îmbunătățim în legătură cu respectarea considerațiilor sociale și de mediu. Controversat inițial, compromisul a, promis, a permis atingerea unui echilibru inteligent, garantând respectarea legislațiilor naționale, europene și internaționale în domeniul dreptului muncii, dreptului mediului, afirmând principii de bază, dar și în cadrul criteriilor excluderii unor candidați. Deci aceasta este o avansare importantă în text. În legătură cu guvernanța, având în vedere referirile, referințele uh, încrucișate uh, la textul privind piețele publice, obiectivul a fost simplificarea acestui aspect privind guvernanță, dar și crearea unui articol nou pentru a nu face prea multe trimiteri la textul privind piețele publice clasice. Articolul 11 a făcut obiectul unei discuții ieri și s-a obținut un acord în legătură cu acesta pentru că el a fost revizuit, reclarificat cu necesitatea de a îl completa cu un nou articol sau articolul 50 deja existent care va fi remodelat, uh, este încă în discuție, pentru a permite, pe baza unor dispoziții tranzitoare de, tranzitorii destul de lungi, deci să se permită adoptarea nu a structurilor, ci a organizării juridice cu crearea unor entități juridice care ar permite continuarea anumitor servicii uh, care astăzi sunt considerate de bună calitate. Articolul 15 e vorba de relațiile între două entități publice. Mă uit la domnul Tarabela pentru că a avut discuții, multe discuții, și s-a desemnat um, un uh, compromis, deci e vorba de parteneriatul public-public. Dar nu s-a ajuns la un uh, acord uh, privind uh, nivelul uh, contribuției publice. Oricum vom finaliza toate aceste puncte cât de curând. Doresc să spun două lucruri, domnule președinte, când au apărut dificultăți pe subiecte specifice. Mai întâi am încercat să reușim să stabilim reguli generale, dar a fost foarte greu, nu reușeam, nu reușeam să, pentru că creând o regulă generală pentru o problemă specifică, apăreau noi probleme. Așa că am um, înlăturat această abordare și am încercat să rezolvăm mai întâi chestiunile specifice cu soluții specifice, tranzitorii sau definitive, um, punct cu punct, fără a bulversa întregul text, pentru că metoda era prea complicată. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru colaborarea constructivă. Încă o dată a fost un text dificil, complex. Pozițiile noastre erau foarte, foarte diferite uh, acum câteva luni de zile și totuși am reușit să ajungem la un acord în legătură cu multe puncte. Doresc să mulțumesc uh, secretariatului uh, Comisiei IMCO pentru ajutorul său important și trebuie să mulțumesc și Comisiei Europene, chiar dacă n-am fost întotdeauna de acord. Totuși am fost de acord că trebuie să analizăm lucrurile Uh, și totuși să încercăm să ne înțelegem. Doresc să mulțumesc și domnului Tarabela, chiar dacă dânsul nu a lucrat la acest uh, text, uh, ceea ce a făcut dânsul cu raportul din umbră pe textul privind piețele publice ne-a ajutat mult. În fine, mă bucur de faptul că se pun capăt interpretărilor diferite a conceptelor care duce la uh, interpretări abuzite și, abuzive și la discriminări. Am reușit să ajungem foarte departe în acest sens, doamnelor și domnilor, și după un an de uh, dialog am reușit uh, să ajungem la un rezultat interesant. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Sunt de acord că s-au făcut progrese imense în acest dosar. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut și mă bucur că Marc Tarabela se află alături de noi. Uh, și ieri am avut întâlniri pentru a pregăti a doua rundă de voturi uh, privind această directivă peste două săptămâni. Îmi cer scuze că nu am menționat-o pe Joana Șișcovska, care reprezintă aici comisia și care a lucrat acest dosar și sper că vom avea timp să ascultăm și o scurtă contribuție din partea dânsei. Dau cuvântul raportorilor din umbră privind uh, directiva uh, concesiunilor. Dau cuvântul domnului Panțeri. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt. Aș dori și eu să mulțumesc domnului raportor Juven pentru faptul că a prezentat compromisurilor, eh, compromisurile și toate, toată activitatea noastră. Îți trebuie să repet anumite lucruri. În primul rând, este important să ajungem la un acord de legătură cu această propunere, mai ales pentru că concesiunile, ca și contractele publice, reprezintă un sector de investiții decisiv în statele membre, eh, decisive pentru autoritățile locale. Aceste compromisuri sunt uh, rezultatul unui, uh, unei munci intense în ultimele luni și rezultatul îmbunătățe, îmbunătățește textul inițial și permite o simplificare substanțială a acestuia. Fără a intra în detalii, mă opresc numai la anumite puncte. Articolul 1, domeniul de aplicare. Acesta a fost modificat și am afirmat pe de o parte principiul autonomiei administrației și pe de altă parte vreau să subliniez foarte ferm, pentru că mulți deputați încă nu doresc să înțeleagă acest aspect, am afirmat principiul libertății de a defini interes, servicii de interes, interes economic general. Și aici negocierile au fost de durată și am obținut un lucru important pentru că în definirea acestor servicii, directiva lasă autorităților naționale, regionale și locale latitudinea de a defini aceste servicii care pot, pe care le organizează și le finanțează. Deci este prerogativa lor să le definească. Articolul 2, definiții, este important pentru că acum este mult mai clar și riscul și principiul riscului economic substanțial. Articolul 17 e important uh, pentru că e vorba de serviciile sociale. Aici uh, să acordă o atenție deosebită serviciilor sociale. Este important și articolul 26, principii generale. Acesta pentru noi a fost un element decisiv pentru că s-a aflat în centrul tuturor negocierilor. Aici se face referire clară la criteriile sociale și de mediu. Este fundamental să se prevadă că operatorii economice trebuie să respectă prevederile de mediu uh, și, uh, cele, uh, și normele sociale. Deci trebuie să respecte convențiile internaționale, dreptul Uniunii Europene și legislația națională precum și contractele colective de muncă. În acest uh, context uh, intră și uh, subiectul sub apelurilor de ofertă sau apelurilor de ofertă secundare. Nu revin la ceea ce a spus raportorul, pentru că compromisurile noi sprijinim foarte ferm compromisurile la care s-au ajuns. În încheiere, câteva considerații în legătură cu anumite aspecte fundamentale încă nu uh, suntem pe calea unui compromis posibil. E vorba de cooperarea, de, de, de parteneriatul public-public și chestiunea întreprinderilor afiliate din sectoare care uh, necesită derogări pentru că sunt, uh, au specificități care fac necesară această derogare. Totuși s-au făcut anumite pași înainte ieri. Mă bucur și uh, sper că vom continua să facem uh, pași înainte pentru a prezenta în timp util o soluție de compromis care să satisfacă exigențele părților. Deci, putem spune că am cooperat în mod foarte pozitiv până acum. Mulțumesc încă o dată raportorului și sper că în următoarele zile vom putea ajunge la un compromis complet. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru concluzia plină de optimism. Domnul Halsimar Carchis acum va vorbi numele domnului Bușoi. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în numele domnului Bușoi, care dorește să-i mulțumească Comisiei pentru propunerea de regulament, dar să-i mulțumească și domnului Juvan to further improve the text. pentru amendamentele propuse care vor îmbunătăți textul. Trebuie să tragem învățăminte de pe urma crizei și să redăm consumatorilor încrederea în capacitatea investitorilor. Trebuie să creștem transparența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 deoarece ne dorim o directivă care să nu fie prea greu. Domnul Bușoi se bucură că s-a găsit un compromis în legătură cu noțiunea de concesiune. Autoritățile publice sunt libere să furnizeze lucrări și servicii sau printr-o concesiune, în funcție de ceea ce cred că e mai potrivit. În ceea ce vrește pragurile, uh, și metoda de calcul pentru valoarea concesiei, unii, e bine că textul e raționalizat și simplificat. Raportorul ALDE crede că valoarea unei concesiuni trebuie calculată pe baza cifrei de afaceri uh, totale acumulată de-a lungul perioadei. Salută de asemenea eliminarea pragului intermediar de 2,5 milioane, să nu crede că prin creșterea pragului la 8 milioane, în loc de 5, cum propune Comisia, nu crede că asta ar fi o idee bună. În multe țări, 8 milioane înseamnă o sumă foarte mare, ceea ce ar însemna că multe contracte ar fi excluse Pe lângă asta, o astfel de mișcare poate intra în conflict cu acordurile internaționale încheiate de Uniune. S-a ajuns la un acord satisfăcător în legătură cu ceea ce trebuie exclus din sfera de aplicare. Am reușit să avem o abordare echilibrată și am reușit să nu transformăm uh, această directivă într-o formă fără fond. derogările. Acum, acestea sunt justificate din motive clare, însă domnul Buștoi crede că ar trebui să fie strict elaborate pentru a nu acorda direct concesiuni anumitor entități care intră în uh, competiție cu uh, întreprinderile publice. Așa cum este formulat acum, textul nu oferă o diferențiere suficientă între derogările privind întreprinderile interne și cele afiliate. Criteriile sunt foarte stricte pentru cele interne. Grupul ALDE crede că ar trebui respectat procentul de Uh, activități controlate de autoritățile de audit pentru stabilirea derogărilor. Asta a fost poziția ALDE și la achizițiile publice. Însă criteriile de control comun a unei persoane juridice, în această privință, domnul Bușoi crede că e important să nu fie urmărite interese diferite de cele ale autorității de control. În ceea ce rește interesele conflictive, Domnul Bușoi salută de asemenea compromisul privind durata unei concesiuni și mai ales faptul că obiectivele de performanță vor fi luate în vedere, indiferent dacă e vorba de investiții sau nu. Transparența, garanțiile procedurale. Acestea au fost simplificate, sunt mai flexibile, autoritățile pot organiza acum mai ușor procedurile de licitații. Domnul Bușoi salută de asemenea faptul că s-a găsit un acord pentru a include, a înlocui specificațiile tehnice cu niște cerințe. În ultimul rând, dat fiind că vorbim de contracte pe termen lung, unde renegocierea e mai degrabă regula decât excepția, e important să avem mai mare flexibilitate la renegocieri. Compromisul oferă o definiție clară a ceea ce este o modificare substanțială. E important să nu uităm îmbunătățirile pe care le-a dus la acest proiect de directivă raportorul, deși textul nu este complet pe uh, placul grupului ALDE. Da, domnul Bușoi a fost foarte activ. Îi dăm cuvântul acum doamnei Rule. Mulțumesc, domnule Harbour. Vreau să-i mulțumesc în special domnului Juva explicit, pentru că va fi ultima întrevedere de acest gen. Îi mulțumesc pentru răbdarea pe care a manifestat-o cu cei care au avut poate opinii diferite de domnia sa. Mulțumesc în special pentru modul în care a condus reuniunile, foarte profesionist și a fost foarte important pentru că, iată, am reușit să simplificăm uh, această directivă și propunerea Comisiei să oferim direcții clare și să avem flexibilitatea necesară. De aceea, noi vom și sprijini mare parte din amendamentele amendamente de compromis, spun mare parte, nu toate, și trebuie, din păcate, să-l corectez pe domnul Juvan. Noi nu vom fi de acord cu compromisul pe articolul 11 și 15 și în ceea ce privește termenele de tranziție. Și o să ofer câteva detalii. Vreau să subliniez, uh, deși nu o să intru în detalii, că am fi vrut să nu avem, de fapt, o directivă. Eu cred că această directivă va crea mai degrabă probleme în anumite domenii și nu va oferi soluții. Dar uh, poziția noastră e deja cunoscută, nu o să mai intru în detalii, precum nu o să intru în detalii nici de ce am fost noi de părere că anumite domenii să rămână excluse. Ne gândim în special la serviciile uh, generale de, de interes economic general, uh, servicii din domeniul gestionării apelor, mi se pare că pentru asta nu vom uh, găsi majoritate și trebuie să acceptăm lucrurile în formula aceasta. Îi mulțumim domnului Juva pentru faptul că uh, serviciile de uh, urgență, de salvare și de, în, domeni, în cazul de catastrofă au fost incluse aici, suntem de acord. Și acum, de ce nu vom putea vota raportul la final și de ce vom vota împotrivă? E problematică cooperarea din, uh, din domeniul public. Dată fiind criza economică și financiară în care ne aflăm, date fiind datoria publică și criza datoriei publice, e important ca sectorul public să fie modernizat, eficientizat și să avem efecte de sinergie. De la Direcția Generală Politică Regională există un mesaj foarte clar. Doar prin uh, parteneriate public-private Eh, publice, mă scuzați, vom reuși să atingem eh, obiectivul de sinergie de 30%. Și e nevoie să avem această eh, realizare procentuală. Unii spun că uh, domeniul apei ar fi o problemă strict nemțească, dar nu este așa, pentru că problema apare în multe state membre. În multe state membre avem uh, ofertanți publici și privați pe aceeași piață. Există foarte puține state care sunt privatizate total în acest sector sau care au doar uh, ofertă publică. De multe ori uh, sectorul acesta este mixt. Uh, și e foarte important ca sectorul public să poată lucra așa cum trebuie. Sigur că e nevoie de reguli clare și sigur că uh, sentințele CEJ trebuie respectate în ceea ce privește uh, implicarea privată sau nu, în ceea ce privește uh, forul de control, uh, oferta de servicii și așa mai departe. Dar, până la urmă, e vorba despre definiție. De aici pornește totul. Am început cu raportul domnului Tarabella, unde definiția uh, Uh, a fost mult prea restrânsă, acum este și mai restrânsă. Noi ne-am abținut la raportul Taravera, din păcate data aceasta va trebui să uh, votăm negativ. Dacă 80% din uh, cifra de afaceri trebuie să fie pentru comunitățile locale, atunci e o problemă, pentru că um, nu mai sunt acoperite doar, nu mai este acoperit doar sectorul apei, ci și sectorul energetic. Sigur că dacă el, un domeniu liberalizat, acesta trebuie să organizeze licitații publice, dar acoperă mai mult de 80% din uh, venituri. Și atunci nu mai rămâne nimic pentru apă. Apa ar trebui ca în procent de 100% să uh, fie gestionată într-o altă manieră. Și și domeniul apei trebuie să fie modernizat aprovizionarea cu apă, uh, gestionarea apelor reziduale sunt subiecte importante și trebuie să acoperim totul. Mi se pare absolut necesar pentru că, indiferent de ce comunități este vorba, mici sau mari, uh, și de ce autorități locale este vorba, uh, trebuie să, ca situația să fie gestionabilă. Uneori, în presă, mesajul a fost transmis greșit. Uh, această directivă nu va face ca mm, apa să fie, uh, gestionarea apei să fie privatizată, dar pentru multe autorități locale va fi greu să respecte norma și de aceea vor, se vor confrunta cu insecuritate juridică și e clar că uh, se vor gândi ca mai bine să renunțe la gestionarea apei în plan local ca să nu se confrunte cu probleme juridice. De aceea noi vom respinge directiva. Nu o putem vota, îmi pare rău. Mulțumesc! Good, thank you very much. Just a very... Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să vă spun câteva lucruri în calitate de raportor din umbră la această directivă. M-am ocupat, și, m-am ocupat și de celelalte directive privind achizițiile publice. Eu unul apreciez abordarea lui Filip Juvan. A trebuit să facem niște modificări uh, fundamentale la propunere pentru ca aceasta să fie într-adevăr uh, valoroasă ca propunere legislativă. Și mulți oameni știu că își puneau întrebări dacă aveam nevoie sau nu de o a doua directivă. Treptat ne-am dat seama că da, că va fi util. Eu cred că am reușit să oferim mai multă claritate și cred că vom încuraja și o evoluție bună a concesiunilor, care sunt uh, un instrument bun pentru autoritățile publice. Însă natura concesiunilor e complexă. E vorba de niște acorduri cu o valoare mai mare pe o perioadă lungă care trebuie negociate pentru a ne asigura că performanța concesionarului și serviciile furnizate sunt în conformitate cu uh, cerințele existente. Concesiunile sunt complexe, sunt uh, de natură foarte diferită și, într-adevăr, noi vrem să ne asigurăm că nu vom uh, impune niște constrângeri lipsite de realism. Dar e vorba de un sector la care v-ați referit dumneavoastră, însă există și alte țări în care apa Uh, este obiectul acordurilor de concesiuni. Deci salutăm munca domnului Juva. Cred că avem un pachet bun în fața noastră și singurul lucru pe care ar trebui să-l vedem după vot e dacă anumite elemente n-ar putea fi simplificate și mai mult. Asta, asta e la nivel de detalii, nu e vorba de caracteristicile esențiale ale propunerii. Și de asemenea, trebuie să fim de acord și cu pragurile din propunere. Deci noi vom vota pentru compromisul și în favoarea acestei directive. Doamna Șihovska, doamna Vahem? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu cu, pentru buna cooperare cu domnul Juvin, pentru că acesta a ținut cont de impulsurile care au venit de la Comisia Parlamentară și le-a implementat. La articole 11 și 15 pentru noi va fi destul de dificil pentru că acestea nu sunt cuprinse în uh, rezultatul negociat și va fi puțin dificil să uh, votăm asta, dar mă refer la ceea ce a spus domnul Kațimarkakis, reprezentându pe domnul Bușoi. Eu cred că este foarte important, chiar dacă există diferențe între statele membre, în ceea ce vezi, de exemplu, nivelul de remunerare și tot ceea ce rezultă din asta. E o problemă generală până la urmă, o problemă pe care o avem pretutindeni, unde sunt uh, oferite servicii și unde serviciile generale uh, impun prezența unui personal și că e nevoie de o structură de personal și costuri de personal care până la urmă depășesc uh, plafoanele. Dar nu acesta este argumentul principal aici și ar trebui ca în continuare uh, să implementăm dreptul național cu plafoane maxime, plafoanele maxime posibile. Haide Rule a menționat uh, cooperarea intercomunală în plan local, mai ales că e criză și mai ales că avem cu toții un obiectiv general. Banii publici, banii cetățenilor trebuie cheltuiți cu cap și uh, o, trebuie să oferim autorităților publice această posibilitate de a cheltui așa cum trebuie, să nu venim cu obstacole inutile care vor face ca banii publici să nu mai fie atât de bine gestionați în plan uh, local și nu numai ca până acum. Așa că sunt curioasă să văd ce va rezulta uh, la cooperarea intercomunală uh, din acest text. În ceea ce privește întreprinderile afiliate, uh, am discutat foarte mult despre acest subiect a priori și ce se vrea cu aceste, mai ales ce nu se vrea. Și interpretările vor fi diferite în statele membre. De exemplu, ce se întâmplă cu acele întreprinderi de stat care, în mare parte, sau chiar 100% sunt uh, publice și oferă gaz, apă și curent, dar Uh, care nu mai sunt excluse 100% din directivă. Interpretările sunt directive, sunt diferite, mă scuzați, uh, mai ales în ceea ce privește acel raport 80-20. În sectorul energetic, de exemplu, e, sunt niște servicii foarte importante și trebuie să vedem exact cum va arăta balanța. Îmi doresc un compromis din care să rezulte că acolo unde avem în teritoriu, în plan local, o uh, întreprindere care oferă, care e 100% de stat, dar care e pe o piață liberalizată, ce se întâmplă cu aceasta? Vreau să văd exact cum anume uh, e exclusă această întreprindere, de exemplu, din textul dat. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Ferhaien. Știm că v-ați implicat foarte mult la acest dosar. Vă mulțumesc și pentru contribuția la discuții. Nu știu, nu cred că mai dorește să intervină ceva. Doamna Șihovska, foarte pe scurt, deoarece avem aici un grup de expres pentru următorul punct. Mulțumesc, un an nou fericit. În numele Comisiei vreau să le mulțumesc raportorilor pentru munca făcută până acum. Salutăm progresele făcute. Am mai spus și înainte, noi credem că textul a fost simplificat, normalizat, însă credem că principalele principii uh, inițial de comisie s-au menținut, ceea ce e foarte bine. Aș avea totuși comentarii în legătură cu patru chestiuni. Vreau să vă atrag atenția asupra unor eventuale urmări. În primul rând, sfera de aplicare a directivei. ne-am dat seama că au fost adăugate mai multe derogări, cum ar fi sectorul jocurilor de noroc, al pariurilor, mă scuzați, și e greu de văzut de ce e motivată o astfel de derogare pentru sectorul pariurilor. Tot așa aș vrea să spun că noi nu vedem de ce trebuie excluse și alte sectoare de activitate în vreun stat membru. Nu există justificări juridice sau uh, pentru astfel de derogări temporare. Eu înțeleg că se aplică reguli diferite diferitelor activități, însă obiectivul directivei este să avem un numitor comun deoarece de multe ori practicile nu respectă transparența și tratamentul legal. Pragurile acum. Așa cum am mai spus la discuțiile privind reforma, trebuie să ținem cont de obligațiile naționale existente. Mai ales de GPA. Și trebuie să ne dăm seama că Aici pot exista urmări și asupra acordurilor cu țări terțe. La articolul 14. Comisia înțelege importanța cooperării uh, între structuri publice. Însă, așa cum a spus curtea de mai multe ori, mai ales în uh, contextul acestor cooperări public-public, uh, nu are cum să participe și o parte privată. În ultimul rând, aș vrea să vă atrag atenția asupra criteriilor și procedurilor. Poate că e o chestiune care ține de formulare, să dat fiind că acest articol a fost uh, reformulat noi ne temem că nu toți ofertanții vor fi tratați în mod uh, nediscriminatoriu în timpul procedurii. Poate că ar trebui să clarificăm asta mai mult uh, pe parcursul dezbaterilor. După cum spuneam, salutăm munca făcută și suntem la dispoziția dumneavoastră pentru um, orice alte nelămuriri sau întrebări. Vă mulțumim foarte mult pentru ajutor. Domnule Juvan, doriți să trageți concluziile? Da, mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Fiecare a putut să se exprime. Într-adevăr, vedem că deputații înțeleg lucrurile diferit și comisia și între comisie și deputații există divergențe de opinie, însă asta e democrația. democrația. Dacă Parlamentul va adopta textul după adoptarea în Comisia Parlamentară, cred că ne putem mândri de acest rezultat, deoarece, iată, democrația parlamentară a funcționat și a creat un text legislativ. Asta, de asta am și fost aleși aici, de altfel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine, vă mulțumesc tuturor. Vreau să vă reamintesc că pe 24 ianuarie va avea loc votul. Deci următoarea noastră ședință va fi o sesiune de vot foarte intensă. Însă și la Strasburg va trebui să finalizăm aceste dosare cheie. Deci vă mulțumesc foarte mult. Acum trecem la discuția deschisă. Vom avea contribuții din partea unor experți distinși în legătură cu avizul pe care trebuie să-l dăm Comisiei Econ în legătură cu aspectele legate de protecția consumatorilor la două dosare. În primul rând, documente cu informații cheie referitoare la produsele de investiții. Domnul Panțeri e raportor, l-ați auzit deja și la celălalt raport. Și cel de-al doilea e vorba de reformarea directivei privind intermedierea de asigurări. Sunt două dosare cu implicații importante pentru consumator Și știți că noi ne ocupăm aici de piața internă și de protecția consumatorilor. Serviciile financiare am făcut multe, mai ales în ceea ce privește creditul uh, de consum și directiva primit drepturile consumatorilor are un impact uh, inclusiv asupra serviciilor financiare. De aceea e foarte bine că am reușit să Invităm patru experți care ne vor spune care este părerea lor în legătură cu aceste chestiuni pe care trebuie să le examinăm pentru Comisia Econ. Încă mai discutăm cu această comisie în legătură cu statutul nostru. Vom fi comisia asociată, nu știu dacă vor fi obligați să accepte asta sau nu, sunt niște discuții politice în curs. Uh, Deci noi vom face niște uh, recomandări în acest sens. Deci avem cele două propuneri. Vreau să văd dacă raportorii sunt de acord în legătură cu modul în care trebuie să procedăm acum. Eu v-aș sugera să ascultăm întâi o prezentare din partea domnului Panțeri în legătură cu documente, cu informațiile cheie, după care doi experți vor interveni, domnul Jean-François Viernou, după care domnul Paul Carty. Ei vor vorbi despre asta după prezentarea domnului Panțeri, după care vom avea întrebări și comentarii de la raportor, de la raportorii din umbră. Mă uit să văd cât e ceasul. Vom încerca să împărțim în două timpul după care îl, o vom invita pe doamna Stiller, raportorul nostru pentru aviz, privind intermedierea de asigurări, după care domnul Poțli și doamna Mihaela Colova. Experții noștri sunt aici. Cred că fiecare expert ne poate face prezentarea în 10 minute, deci e bine să aveți totuși o limită de timp după care vom avea comentariile din partea membrilor și veți interveni și în legătură cu alte lucruri. Am o întrebare, domnul Biano. Am înțeles că pot să exprim uh, părerea consumatorilor în legătură cu directiva privind intermedierea de asigurări. Voi fi poate mai succint la prima parte pentru a vorbi și la al doilea punct. Da, cred că avem suficient timp. Mr. Carty, yeah, sorry. Uh, if I might... Uh... Domnul Carty. Ca reprezentant pentru intermediere, eu aș fi vrut, eu aș putea să fac o singură prezentare, dacă sunteți de acord cu ambele subiecte. Eu cred că avem suficient timp și flexibilitate. Puteți vorbi la ambele subiecte. Deci ar, și ar fi bine de asemenea ca fiecare dintre dumneavoastră să se refere și la prezentările colegilor, la prezentările celorlalți oaspeți. Suntem foarte flexibili, vrem să profităm de prezența dumneavoastră astăzi aici. Și de altfel știți, puteți vorbi în limbile dumneavoastră maternă. Avem un regim de interpretare complet. Raportorii din umbră vor putea interveni și ei după experți. Nu știu pe cine avem aici. Doamna Rulă e în sală la ambele directive. Domnul Caras, care eu urez bun venit. Văd că e ocupat, vorbește cu doamna Țună, să-i urez bun venit, e raportor din umbră și un uh, membru de seamă în Comisia ICON. Nu văd pe nimeni de la liberali. I will also make a comment. Mrs. Hanslick. Doamna Hanslick înlocuiește pe doamna Pietikainen. Mai sunt alți înlocuitori? Și eu voi interveni în numele grupului meu. Toate prezentările introductive sunt gata, deci, domnule Panțeri, ne puteți face acum o scurtă prezentare a acestei propuneri să ne spuneți care este contextul după care vom uh, începe prezentările experților. Domnul Panțeri. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a intra în subiect, aș dori să vă spun că ieri secretariatul a trimis versiunea revizuită și actualizată a raportului care trebuie, de care trebuie să ținem cont pentru munca noastră în viitor, uh, chiar dacă deocamdată e disponibilă doar versiunea în engleză, pentru că uh, din cauza vacanței de Crăciun nu s-a putut traduce textul. Um, celelalte versiuni lingvistice vor fi disponibile pentru, pe data de 18 ianuarie. Un alt lucru important, l-ați spus dumneavoastră, domnule președinte, e vorba de chestiunea politică legată de cooperarea sporită cu Comisia Econ. Trebuie să clarificăm cât de repede acest aspect uh, de organizare pentru a putea aborda lucrurile cât mai serios. Um, acum, um, pe merit, cred că trebuie să primim pozitiv propunerea Comisiei aceste documente cu, în legătură cu documentele care, mm, cu informații cheie referitoare la produsele de investiții. Trebuie uh, să facem față nevoilor de pe viitor și, de a, și consumatorul are nevoie de informații ușor de înțeles pentru a compara producte, produsele de investiții și de economii uh, pliantele uh, informative actuale și informațiile precontractuale de multe ori sunt prea lungi și uh, redactate în limbaj prea tehnic și de aceea inițiativa Comisiei este foarte importantă. Inițiativa de a crea un, un model standardizat de uh, informații clare și precise privind produsele de investiții tocmai pentru uh, a evita lipsa de informare a consumatorilor în momentul în care aleg produsul de investiții cel mai potrivit uh, exigențelor uh, lor. Principalele aspecte pozitive a propunerii de regulament sunt următoarele. Obiectivul de a face accesibile informațiile printr-un limbaj clar, concentrându-se în primul rând pe informațiile cheie pentru a înțelege produsul respectiv. În al doilea rând, uh, posibilitatea de a compara produselor printr-un ca, produsele printr-un cadru armonizat al produselor de investiții, așa cum s-a indicat în propunere. În al treilea rând, obligația de a furniza informații cheie consumatorului înainte de semnarea contractului și, în fine, introducerea unui regim de sancțiuni dacă nu se respectă obligațiile prezentate în, regulament, în acest regulament. În același timp, consider că anumite aspecte trebuie îmbunătățite. Uh, aceste aspecte se regăsesc în raport. Nu intru acum uh, în detalii, doresc doar să definez câteva aspecte. În primul rând, nu trebuie să se restrângă prea mult domeniul de aplicare al uh, regulamentului. Informațiile trebuie oferite nu doar de furnizorii de pachete financiare, ci și de intermediari. Chiturile nu trebuie să se limiteze la produsele de investiții, ci trebuie extinse și la produsele care nu intră în pachete și la produsele pentru care dobânda este cunoscută anticipat. Și trebuie să se um, extindă și la produsele um, de pensii private. Uh, să se aplice și la organismele de investiție colective în valori imobiliare. Aceste informații trebuie propuse consumatorilor în momentul în care produsul este propus de intermediar. Deci, uh, uh, și uh, a priori uh, de la posibila încheierea contractului. Trebuie să demonstreze că informațiile au fost uh, transmise consumatorului și um, informațiile și pe, trebuie uh, transmise și pentru produsele care nu implică un contract direct în fine, um, trebuie furnizate informațiile și în cazul tranzacțiilor care folosesc uh, mijloacele de comunicare la distanță. Uh, din păcate, nu am putut acoperi toate aspectele în acest raport, de aceea el trebuie modificat și țin cont de conținutul pachetelor de informații, metodele folosite pentru a furniza informațiile, trebuie îmbunătățită definiția drepturilor consumatorilor în uh, domeniul recursului și cooperării nu s-au depus uh, amendamente legătură cu uh, rezolvarea alternativă a disputelor pentru că am ascultat, uh, am așteptat raport, uh, adoptarea raportului uh, privind uh, aceste dispute, dar voi încerca să reiau uh, principalele mesaje transmise de acest raport și le voi propune raportorilor din umbră pentru a avea, uh, pentru a sprijini cât mai larg, sper, uh, acest raport. Voi asculta, bineînțeles, cu atenție observațiile colegilor și experților. Mulțumesc! Good. Well, thank you very much. I... Mulțumesc foarte mult! Da, trebuia să atrag atenția asupra avizului dumneavoastră, e util pentru dezbatere. În ceea ce privește relația cu Econ, încă negociem. Răspunsul inițial uh, de la prezidiul Econ a fost un refuz la ceea ce am solicitat noi. Negocierile sunt în derulare și în cele din urmă sper că uh, președintele Lene de la Juri să ia o decizie. Și acum, Jean-François Bienot, primul nostru expert, mă gândesc că în dosarele dumneavoastră aveți uh, CV-urile experților invitați. Nu intru acum în detalii. Îi urez bun venit și îl rog să intervină în numele organizației pe care o reprezintă. Are experiență în domeniu. E partea test așa, organizația belgiană cu privire la verificarea produselor Așa că vă dau cuvântul 10 minute, cel mult 10 minute, pentru o primă intervenție, care se referă la documentele informative. Aveți cuvântul acum. Thank you, Chairman, for this kind... Mulțumesc, domnule președinte, pentru această introducere. Pour les abréviations. Voi încheia în franceză. uh deci, abrevierea KID. E vorba de Key Information Documents, deci principalele documente informative. Un alt, o altă abreviere este PRIPS Package, e vorba de um, produsele de investiții. În ceea ce privește domeniul de aplicare, uh, trebuie să Uh, definim dacă uh, aceste informații cheie se limitează la pachete sau sunt extinse și la alte tipe, tipuri de produse uh, financiare. Această inițiativă a Comisiei este așteptată de multă vreme și, bineînțeles, de aceea o primim în mod foarte favorabil. Este important să avem un document, să existe un document scurt cu elementele cheie, ușor de înțeles de consumatori. În studiile privind ceea ce se numește economia compartimentală s-a subliniat acest lucru și un studiu important comandat de comisie a arătat că chidul este un lucru necesar pentru consumatori, pentru a-i ajuta să ia hotărâri în cunoștință de cauză. În ceea ce privește domeniul de aplicare, pentru noi, toate produsele de investiții și de economii trebuie să aibă un KID, deci un fel de document de identitate care să răspundă la principalele întrebări ale consumatorilor uh, prevăzute la articolul 8 din document um, pentru că consumatorii trebuie să fie informați în legătură cu toate produsele înainte de a lua o hotărâre. Deci acest KID trebuie generalizat. Asta cerem noi. În ceea ce privește informațiile care se vor regăsi în CAIDE, KID, lipsește din, lipsesc din documentele, din documentul comisiei informații pe care, care pot fi furnizate doar de distributor. E vorba de costuri, de taxele care trebuie, să sunt plătite în momentul în care se face o investiție într-un produs. Deci, chidul redactat de Uh, instituția financiară emitentă trebuie să includă taxele cele mai ridicate posibile. Dacă consumatorul se bazează pe, pe uh, comisioanele cele mai ridicate posibile, va uh, lăsa deoparte investiții care par mai interesante dacă, decât sunt, pentru că intermediarul îi oferă o reducere. Sau dacă se adresează, dacă folosește alt canal de distribuție, plătește mai puțin. Uh, deci, într-o parte adăugată la chid, trebuie menționate, menționat costul real plătit dacă se face apel la un intermediar. Uh, un alt aspect foarte important este fiscalitatea produsului PRIPS. Deci, în, în aceste investiții indirecte uh, prezentate în pachet sunt de diferite naturi. Pot să existe o obligație structurată, poate, uh, poate să existe un, un uh, produs de asigurări sau un, um, o, un cont bancar structurat. Toate aceste produse sunt supuse unor diferite tipuri de fiscalitate, de impozitare. Dacă com, uh, com, consumatorul alege fără a ține cont de impozit, nu va putea să aleagă produsul cel mai adecvat. Da? Deci, o informare sumară legătură cu regimul fiscal este necesară și distribuitorul este cel care trebuie să dea aceste informații pentru că emisarul, deci instituția care emite uh, tipul respectiv de uh, Um, produs uh, nu știe în ce țară va fi distribuit produsul respectiv. De aceea sunt necesare informațiile privind impozitele și aceste informații obligatorii uh, făcute obligatorii de MIFID, de exemplu, trebuie să se regăsească în același document. De ce să existe mai multe documente dacă pot să existe unul singur? Din punct de vedere tehnic, este foarte greu să se folosească acest regulament ca act delegat pentru MIFID dar, din punctul de vedere al consumatorului, și acesta este obiectivul regulamentului, toate informațiile trebuie să le găsească în același document pentru a facilita compararea diferitelor tipuri de investiții. În legătură cu informarea privind riscurile, în KID pentru OPCVM și uh, deci e vorba de fondurile comune de plasament, Există o scală de la 1 la 6 în funcție de nivelul de risc. Nu este perfectă, poate fi bineînțeles îmbunătățită <laughs> pentru uh, opcvm dar pentru celelalte tipuri de investiții, alte PRIPS, există uh, scale diferite, pentru că uh, în același OPCVM sunt incluse mai multe produse diferite, dar aici uh, poate să existe un produs de asigurări în unitate de cont uh, care investește într-un singur produs și de aceea riscul în cadrul falimentului uh, organizației sau instituției care a emis acest produs este mult mai mare. Și cea mai bună metodă pentru a informa consumatorul nu există. N-am găsit-o nicăieri. Deci, cerem autorităților de supraveghere europene, ESMA, EOPA și EBA, împreună să um, evalueze diferitele posibilități, să testeze aceste posibilități uh, pe lângă public pentru a vedea care este cea mai adecvată. S-a folosit deja um, această metodă în cazul uh, pachetelor de informare privind OPCVM-urile și dorim refolosirea acestei metode care din punctul nostru de vedere este excelentă. Doresc să închei printr-o excepție. Deci uh, informațiile ca idee trebuie oferite de intermediar înainte de tranzacție. Așa se spune în text nu se prevede că aceste informații trebuie furnizate în momentul în care uh, se face doar o informare a consumatorului. Trebuie, din punctul nostru de vedere, trebuie să dea informațiile în momentul în care se recomandă un produs, dar nu când uh, se dă recomandarea la distanță. Pentru noi aceasta este o lacună importantă care trebuie suprimată, dacă nu, distribuitorii sau băncile care uh, acționează ca distribuitori vor privilegia uh, abordarea la telefon în loc să tr trimită documentul sau să dea documentul uh, în uh, uh, întâlnirile cu clienții. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru această explicație comprehensivă și uh, Văd că sprijiniți unele dintre aspectele pe care domnul Panțeri le-a inclus deja în document, poate vom relua aceste detalii mai târziu. Și acum următorul vorbitor, domnul Paul Carty. care e în sectorul asigurărilor și care e președintele uh, Asociației Federale Europene a Asiguratorilor și Intermediarilor. 10 minute cel mult aveți cuvântul. Mulțumesc! Mă voi axa pe câteva comentarii scurte. Pentru că dacă e să discutăm în termeni matematici și să, și să separăm fiecare subiect uh, în parte, am avea nevoie de vreo 80 de minute per intervenție. Ca să mă limitez acum la 10 minute, mă acces doar la câteva elemente. Foarte pe scurt, vreau să spun cine suntem și apoi să mă refer la PRIPS și apoi la IMD și apoi la câteva concluzii. În primul rând, poate că nu știți ce reprezentăm noi. Noi reprezentăm pe intermediarii europeni. Avem 50 de asociații membre, ă, ă, ă, reprezentând un milion de intermediari, mare parte reprezentând întreprinderi foarte mici. Și sunt întreprinderi care ajung în toate colțurile Uniunii Europene, având, fiind interfața directă pentru consumatori. Practic, pentru consumatori uh, sau în relația cu consumatorii, noi suntem cei care suntem primii afectați de ceea ce se decide aici. Mai mult decât atât, suntem pe o piață foarte competitivă. Nu doar intermediarii sunt aici, ci și alte forme de distribuție care se schimbă constant și care concurează pentru afaceri. Să înțelegem așadar dinamica acestei piețe extraordinar de competitive și să înțelegem că toate propunerile pe care le facem aici au, uh, prezintă riscul de a deranja dinamica, de a o schimba în rău și nu în bine. Să facem acest comentariu preliminar așadar. În al doilea rând, un alt comentariu amplu se referă la faptul că, da, asiguratorii au specificitățile lor și aceste specificități nu se pierd pe parcurs. E clar că avem uh, în continuare o marjă, e nevoie de o marjă de manevră pentru standardizare, dar există specificități care nu trebuie uh, să fie pierdute. În ceea ce privește PRIPS, sunt de acord că chidurile trebuie să fie de încredere, comparabile și relevante. E vorba așadar de informațiile cheie. În ceea ce privește standardizarea, aceasta trebuie să existe în măsura posibilului și uh, lacuna informațională trebuie acoperită. Ar trebui să avem armonizarea a produselor și e clar că toate informațiile trebuie oferite înainte de uh, semnarea sau furnizarea unui contract. Ne deranjează totuși câteva dintre ideile care au circulat pe aici. În primul rând, noi credem că dacă intermediarii vor fi corresponsabili de producerea chidurilor, va fi foarte periculos. Dacă există două părți responsabile, uh, există riscul incertitudinii juridice și noi credem că trebuie să evităm asta cu orice preț. Și nu știu dacă S-a ținut cont suficient de asta. Apoi, în ceea ce privește limbajul folosit, există câteva elemente care trebuie uh, respectate într-un uh, cadru standardizat. Um, Vedeți că am vorbit acum patru minute doar pentru că îmi rezerv cele șase minute pentru celălalt subiect. Da. Mulțumim și noi. Într-adevăr, avem această încăpere rezervată până la 12.30 cu interpretare până atunci. Și acum, o dezbatere generală deschisă eurodeputaților, ținând cont de uh, documentele cu informații cheie, dacă experții vor mai avea comentarii de făcut, sunt invitați să o facă. Mai întâi ne interesează reacția eurodeputaților care vor să participe la dezbatere. Domnul Ceații Marcachis mai întâi. Iarăși în numele domnului Bușoi, care urmărește îndeaproape acest dosar în calitate de raportor din umbră. E de acord cu o abordare uniformă în ceea ce privește eh, chidurile, e de acord cu domnul Panțeri și sprijină instrumentul juridic ales pentru că va garanta o abordare uniformă. Articolul 6 e foarte important pentru că e uh, esențial ca retailerii să înțeleagă ce informații li se oferă. Chidurile ar trebui să fie clare și să nu inducă deloc în eroare, Domnul Bușoi e de acord cu domnul Panțeri când spune că nu ar trebui să, să conțină informații uh, promoționale și că ar trebui să fie separate de orice altă, alt material de, pia, de marketing. Limbajul însă, formularea trebuie ajustată, pentru că e o uh, interferență cu, uh, între alineatele 2 și 2A. Domnul Bușoi e reticent cu privire la aliniatul 10, mai ales în ceea ce privește statul în care produsul e vândut și modul în care e formată această idee. Un produs poate fi achiziționat online. Dacă un investitor france- care vorbește franceză uh, achiziționează un produs de la o bancă flamandă, sigur că va aștepta ca documentul să fie oferit și în uh, franceză, pentru că el practic cumpără din Belgia. Nu ține cont că e doar Flandra. Prin urmare, amendamentul propus ar putea fi contraproductiv uh, și ar, s-ar putea îndepărta de la buna intenție în, cu care a fost formulat. Ceea ce privește conținutul chidurilor, trebuie să îmbunătățim prevederile de articolul 8, unde se stipulează riscurile, iar în ceea ce privește costurile, acestea trebuie indicate ca atare, mai mult decât atât, indicate în așa fel încât să fie înțelese de către investitor. vedem că uneori apar comisioane pentru foarte multe lucruri, dar clientul nu le prea înțelege și nu înțelege dacă îi se aplică lui. Pentru retailer ar fi util să aibă informații despre regimul fiscal aplicabil produsului în țara în care e distribuit pe piață. Sprijinim raportorul uh, în momentul în care stipulează cerințele uh, legate de performanța produsului. Performanța trecută nu e o garanție pentru performanța viitoare. Domnul Bușoi e de părere că trebuie să fim uh, foarte prudenți în ceea ce privește uh, daunele sau compensațiile acordate retailerilor pentru pierderi. E foarte clar că pierderea trebuie generată de uh, un chid care e lacunar. Până la urmă trebuie să ținem cont de, că e vorba doar de calitatea chidurilor. Dacă nu e vizată calitatea chidurilor și totuși e depusă o plângere, mi se pare că s-ar ajunge la situații uh, disproporționate. Oricum, documentul în sine este un bun punct de pornire. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Hanslick! Mulțumesc, domnule președinte! reprezint pe doamna Pietikainen, care dorește în primul rând să îi mulțumesc raportorului pentru aviz și pentru ceea ce a făcut deja pe acest dosar. Propunerea legislativă și obiectivele sale uh, sunt foarte importante, vrem transparență și uh, vrem uh, să oferim siguranță investitorilor din domeniul retail, oferindu-le informații comparabile și eligibile. Propunerea e indispensabilă pentru îmbunătățirea protecției consumatorilor în sectorul financiar și se încadrează uh, într-o strategie mai amplă. În ceea ce privește uh, sectorul economic, cu MIFID, cu OPCVM și așa mai departe. E vorba de uh, mai bună funcționare a pieței unice, și trebuie să facem tot posibilul pentru a avea o implementare amplă a acestui act normativ. Există câteva domenii despre care doamna Pietikainen iese de părere că pot fi îmbunătățite în această propunere. O noțiune cheie cu privire la PRIP se referă la profilul de risc. Doamna Pieti, care nu e convinsă deocamdată de maniera comisiei. Pentru că performanța trecută și analiza riscului în baza performanței trecute e foarte uh, problematică și poate să inducă în eroare. Există dovezi care arată că, care arată că performanța din trecut în sine nu este un indicator util totuși și nu poate prezice cu succes cum anume va arăta evoluția ulterioară. În ceea ce privește pripsurile, riscul asociat uh, și riscul asociat oricărui produs, um, vedem că riscul poate varia de la un tip de produs la altul și acest lucru trebuie să fie ilustrat în KID de asemenea. Am putea, de exemplu, să îmbunătățim propunerea la acest domeniu, ceea ce privește performanța și analiza performanței. Doamna Pietikainen susține că ar trebui să zăbovim puțin asupra acestui element, fiind util să ținem seama de faptul că riscul în sine nu e un lucru rău. Cu cât îți asumi un risc mai mare, cu atât câștigi mai mult în cazul în care investiția dă randament. E însă esențial ca persoana care își asumă riscul să înțeleagă pe deplin natura uh, acestuia, să înțeleagă pe deplin uh, la ce se bagă. Acest lucru a fost o problemă. Înțelegerea riscului a fost o problemă în trecut. Mai ales pentru că situația e complexă și produsul nu e prezentat într-o manieră transparentă. Dacă clientul vrea să-și asume un risc mai mare, atunci acesta trebuie să aibă posibilitatea să o facă, dar având garanția că acesta că, că clientul a înțeles exact despre ce e vorba. Doamna Pietikainen subliniază faptul că uneori fondurile au o structură a costurilor foarte complexă și clientul uneori nu înțelege, așa că de multe ori ajunge să nu mai obțină nimic. Trebuie să specificăm foarte clar în KID care sunt costurile asociate uh, fondurilor, care sunt uh, costurile administrative, care sunt costurile de distribuție și unde e înghițit profitul care poate rezulta în urma sumării riscului. Astfel de informații sunt adesea indisponibile. Și acolo trebuie să intervenim pentru că trebuie să le facem parte a chidului rezervat intermediarilor. Doamna Pietikainen nu e convinsă atunci când se discută despre lărgirea temeiului juridic către alte produse pentru retaileri. E vorba de economii directe, acțiuni și așa mai departe, lucruri care diferă atât de mult de celelalte produse uh, cuprinse în uh, actul normativ. Lărgind uh, domeniul de aplicare, e periculos. Mai există și o problemă. Există foarte multe tipuri de investitori în domeniul retail și pentru unii va fi imposibil să acceseze, să intre în toate uh, detaliile care de fapt trebuie să fie identificate undeva printre rândurile chidurilor. Prin urmare, trebuie să abordăm uh, lucrurile și din această perspectivă. În teorie e ușor, dar în practică, în practică noțiunea de document individual e chestionabilă, mai ales când varietatea e una extraordinară. Și când profilul de risc uh, e atât de diferit de la uh, un fond la altul. Doamna Pieticainen va depune amendamente și așteaptă cu nerăbdare discuțiile ulterioare cu raportorul și ceilalți colegi. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Doamna Styler. Un punct de clarificare, domnule președinte, înainte de a intra la IMD2. Întreb uh, experții noștri, care e diferența între ceea ce discutăm acum la chiduri și ceea ce s-a decid la directiva Spectus și ce feedback avem cu privire la chidul utilizat deja. Funcționează, e fezabil, nu e? Pentru că din această discuție nu prea rezultă asta. Eu am fost uh, uh, raportor la prospectus, la directiva prospectus și mă interesează dacă uh, dublăm uh, acum succes, dedublăm succesul sau nu. Deci un punct de clarificare. Și eu aveam o întrebare similară și există uh, Uh, chestiuni cu privire la domeniul de aplicare care trebuie clarificate. Așteptăm perspectiva experților așadar, pentru că, după cum a spus și domnul Panțeri, uh, domeniul de aplicare uh, ia amploare. Doamna Pietikainen spune că nu îi se pare că e potrivit să se întâmple asta. Ne interesează așadar perspectiva experților. Ultimul vorbitor este domnul Tarabela. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă spun că sprijin demersul raportorului și intervențiile experților merg în uh, direcția cea bună. Lumea bancară a evoluat în ultimii 20 de ani într-un fel în care s-a trecut de la um, stadiul în care produsele erau vândute la cererea clientului la un tip de vânzare care acum, în anumite bănci, aplicat de anumiți agenți bancari sau de intermediari, e diferit. Și anume, se vinde în mod preferențial ceea ce poate aduce mai multe comisioane pe termen scurt organismului. De ce e important să se clarifice informațiile oferite? Eu aici în Parlamentul European am fost uh, raportor pentru aviz la um, etichetare și ambalare și știu că prea multe informații nu-ți mai oferă nicio informație. Deci când ai prea multe informații, de exemplu, pe internet sau pe uh, o notiță, de exemplu, pe internet când îți tot apar toate cele căsuțe, accept, accept, accept. Deci, până la urmă, nimeni nu mai citește toate informațiile, pentru că sunt prea numeroase. Deci, De aceea e nevoie să avem un sistem cheie care oferă anumite informații, taxele de intrare, nivelul de risc, taxele de ieșire, fiscalitatea despre care s-a vorbit, care e fundamentală atunci când ajungi către sfârșitul vieții și trebuie să culegi roadele acelor uh, investiții. Da, trebuie să știi care e nivelul de fiscalitate. De asemenea, transparența e ceva fundamental. Clientul trebuie să știe despre ce este vorba. S-a vorbit de asemenea despre randamentul uh, anterior. Nu ar trebui să fie folosit ca publicitate pentru vânzare. Știți ce se poate întâmpla când uh, riști să cumperi la un preț ridicat și când după aceea au loc fluctuații. Cine știe, poate se preferă un alt uh, produs în funcție de informațiile diferite, oferite, mă scuzați. Eu am făcut uh, comparația cu etichetarea alimentelor, unde apar proteinele, carbohidrații și așa mai departe. Deci să avem totuși ceva asemănător, niște informații uh, bune oferite tuturor cetățenilor care vor să investească. Și asta pentru orice fel de plasament. Sunt niște date fundamentale. Mai dorește cineva să intervină? Aș vrea să știu dacă ceilalți doi experți doresc, să, doresc să intervină, sunt bineveniți. Doriți să interveniți? Începem cu cei doi um, experți care au intervenit deja, domnul Berniu. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să aud ce comentarii au făcut eurodeputații. Asta arată că, într-adevăr, vă interesează protecția consumatorilor. În ceea ce privește extinderea sferei de aplicare, e drept că nu e ceva ușor de făcut, însă nu cerem niște documente cu informații cheie identice pentru toate produsele. Cu siguranță că nu cerem așa ceva. Autoritățile de supraveghere financiară europeană pot să facă această muncă de Um, șlefuire, să zic așa, pentru a adapta informațiile la fiecare produs de investiție. Deci nu e același lucru când ai niște economii sau niște acțiuni sau altceva ce face parte dintr-un pachet. Referitor la directiva prospectus. Investitorii care iau decizii au rar adesea uh, posibilitatea de a citi acest document, care este mult mai lung decât uh, uh, ca ideul. Deci prospectusul poate să aibă vreo 100 de pagini și de multe ori nici nu e în limba investitorului. Însă acest document cu informații cheie, KID, este uh, suficient pentru a atrage atenția consumatorului sau investitorului asupra chestiunilor cheie pe care trebuie să le aibă în vedere înainte de a, de a, de a lua o decizie. Domnul președinte, vă puteți referi la sfera de aplicare? Sunteți de acord cu extinderea acesteia? Sau credeți că are dreptate comisia în legătură cu timpul, tipul de informații propuse sau structura de informații. Dacă v-am înțeles corect, noi cerem o extindere a sferei de aplicare, clar. Credem că orice economie sau orice investiție nu înseamnă decât o amânare a cheltuielilor. Deci nu cumperi ceva acum, investești banii pentru a face asta ulterior, când, de exemplu, când te pensionezi. Toate aceste produse uh, de investiții sau de economii uh, răspund aceleași funcții și de aceea e nevoie de informații. E important să știi, de exemplu, aceste lucruri pentru a ști care îți va fi pensia după ce ai investit un astfel de fond. Și pentru a nu te expune la aceleași riscuri, trebuie să-ți diversifici investițiile pe termen lung și de aia e nevoie de niște informații foarte clare în legătură cu uh, pensia pe care o primiți de la angajator. În unele țări e simplu. Există companii de asigurări obligatorii, n-ai opțiune. Însă există alte țări unde formulele sunt practic nelimitate. Deci e important să existe un echivalent al KID-ului și pentru acele produse. Vă mulțumesc! Eu cred că sfera de aplicare ar trebui să fie cât mai largă. Toată ideea legată eh, de acest lucru e să includem aici toate produsele de investiții, deci niciun produs nu ar trebui lăsat pe din afară. Referitor la pensii, e o întrebare foarte grea. Bineînțeles, există anumite aspecte specifice legate de pensii, Însă principiile consfințite în KID pot fi extinse și, pensii, și la pensii. O altă chestiune, clarificarea sferei de aplicare a produselor de investiții. Uneori se cere o garantare a capitalului, o garantare a a profitului, practic am putea spune că toate produsele de economie ar trebui să fie introduse aici în sfera de aplicare a directivei. Știu că e greu să pui o limită, e greu să tragi o linie de marcație, însă e nevoie de lămuriri suplimentare în legătură cu produsele de asigurări care au garanții. Eu cred că e bine așa cum e. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Oxley. Da, noi sprijinim introducerea unui document clar și simplu care le permite clienților să facă o comparație și să înțeleagă anumite produse de investiții care pot fi înlocuite între ele. Trebuie să fie și o, un oarecare semnal de avertisment deoarece există un conflict inerent aici între extinderea sferei de aplicare și uh, utilizarea pentru care poți produce un uh, document standardizat. Deci cu cât e sfera de aplicare mai uh, restrânsă, cu atât e mai ușor să ai un document standardizat. Dacă extinzi sfera la toate prosele de economie, ajungi să nu mai compari mere cu mere, ci mere cu pere sau banane uh, deci standardizarea va fi mult mai problematică, standardizarea documentului informativ. Și ajung la întrebarea doamnei Styler. Ce putem învăța de la documentele cu informații privind OPCVM-urile? Acestea sunt niște produse clar definite, omogene. Nu sunt un expert în OPCVM-uri și în documentele privind acestea, însă știu că au existat probleme mari în a elabora un document pentru a compara un produs care era clar definit și omogen. Deci uh, să ținem cont de această avertizare, ceea ce privește sfera de aplicare. Și mai um, general, în ceea ce privește produsele de investiții, eu cred că nu e ușor să echilibrezi această idee de a-i oferi consumatorului niște informații scurte, concise, cu toate datele de care are nevoie la momentul respectiv. Nu știu, dacă nu e posibil să faci asta într-un singur document, poate că trebuie să-ți trimiți clientul la o altă sursă de informații. Și aici e vorba și de prosele care au uh, opțiuni de fonduri multiple. Uneori <sighs> opțiunea e între sute de fonduri, deci e foarte greu să alegi. Și mai e și o problemă, personalizarea. Pentru multe, multe produse de asigurări mai ales, anumite aspecte, taxele, costurile, sunt stabilite de anumite caracteristici personale ale clientului. Deci, încă o dată, și aici e o problemă Uh, atunci când vrei să ai un singur document standardizat care să oglindească toate aceste specificități personale ale clientului. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Coller, <laughs> poate că vă surprinde, însă vreau să mă alătur colegilor mei, să spun că sunt de acord cu ce a spus domnul Oxley. Într-adevăr, e problematic. Când vezi lucruri dintr-o perspectivă pură a asigurărilor, când te uiți la actuala propunere de KID, vedem că modul în care e redactat documentul nu modul actual nu ține cont de specific, specificitățile produselor de asigurări. Da, e o opțiune, însă dacă vrei, uh, să ții cont și de specificațiile produselor de asigurări, trebuie să le oglindești cumva în text. La ce aspecte specifice mă refer? Beneficiile unei asigurări. De exemplu, când ai un produs de asigurări, ai acea acoperire a riscului. Același lucru e valabil și pentru garanții. Nu există posibilitatea de a demonstra că există o garanție. Garanția de multe ori intră la un pachet, intră într-un pachet. Deci cu cât e mai larg câmpul de aplicare, cu atât apar mai multe probleme pentru a, a putea asigura într-adevăr o comparație Uh, eficace între toate produsele. Deci, din perspectiva asigurărilor, la pensii, într-adevăr, trebuie să fim foarte atenți. V-am recomandat de asemenea să analizați acele produse la care polița poartă riscul, însă dacă merge dincolo de asta, cred că ar fi din ce în ce mai greu să se facă comparațiile între produse. Dacă îmi permiteți, aș avea și câteva cuvinte în legătură cu informații și prosel de investiții. Din punctul nostru de vedere, cred că ar trebui să aveți ca scop o mai bună informare. Când ne uităm la situația actuală, la legislația actuală, acum, de exemplu, un broker, dacă vinde la distanță un produs de asigurări, trebuie să ofere 49 de mm, cerințe precontractuale diferite, dacă e să respecte legea. Dacă vă uitați la prosele de investiții și la intermedierea de asigurări, acest număr de cerințe ar urma să crească, am ajunge la peste 70 de astfel de cerințe precontractuale. Deci vă întreb și Mă gândesc și la ce ați spus dumneavoastră. Deci dacă vreți într-adevăr să există o posibilitate reală a acestor comparații din partea consumatorilor, deci nu credeți că ar trebui să ne asigurăm că aceștia primesc informațiile cheie în primul rând. Pe consumatorii interesează în primul rând prețul. La prostele de asigurări, eu cred că ar trebui să-și dea seama, să-și dea seama și de alte aspecte, cum ar fi acoperirea riscului, uh, ce anume exclus din asigurarea respectivă. Acesta este comentariul general pe care am ținut să-l fac. Bine, vă mulțumesc tuturor, a fost foarte utilă discuția noastră. Domnule Panțeri, dorați să trageți câteva concluzii, eventual să ne confirmați și calendarul pentru următoarele discuții, după care va interveni doamna Tyler, care se va referi la avizul dumnei, domnule Sim, Simultul. Foarte pe scurt, pentru că a fost foarte bine că am discutat cu cei patru experți. Este original faptul că uh, experții sunt de acord cu extinderea domeniul de aplicare, dar mai puțin în cadrul asigurărilor. Trebuie să vă spun următorul lucru. Nu cred că există contradicții și incoerențe cu directiva privind prospectele. Bineînțeles, trebuie să evităm dub, um, dublările în ceea ce privește domeniul de aplicare trebuie să nu uităm obiectivul general. Obiectivul general trebuie să fie un document clar, transparent și ușor de înțeles pentru a ajuta pe consumatori în momentul în care aleg produse de investiții. Fie că e vorba de produse de investiții directe, fie că e vorba de produse de investiții indirecte. Și nu cred că e greu să găsim o linie cu uh, ideea unor kit diferențiate, dar și cu un cadru standardizat pentru produse similare, pentru a compara produsele și pentru a putea alege. Deci uh, nu cred că vor apărea probleme majore dacă abordăm subiectul uh, suficient de serios. În legătură cu chestiunea lingvistică, sunt de acord că trebuie găsit cea mai bună soluție, mai ales pentru produsele cumpărate online, pentru a evita dificultatea de a se informa și de asemenea sunt de acord că trebuie să fie comunicate costurile produsului respectiv, respectiv momentul în care sunt propuse consumatorului. Trebuie să găsim o metodologie serioasă, dar uh, intermediarii au clar o corespunsabilitate, pentru că nu sunt subiect străini în uh, produsul, în procesul de informare. Sunt chiar esențial pentru a informa consumatorul în legătură cu produsele indirecte, pentru a face cea mai bună alegere. Deci, uh, oricum, eu mulțumesc experților și raportorilor din umbră pentru contribuțiile lor, pentru dezbatere. Suntem doar la început și sper că împreună vom putea crea un produs clar pentru consumatori. Mulțumesc! Also, thank you very much. Mulțumesc! Care sunt termenele pentru raportul dumneavoastră? Avem acum proiectul de raport. Amendamentele pot fi depuse până pe 28 ianuarie. Compromisurile vor fi discutate pe 21 februarie. Adoptarea textului în comisie este prevăzută pentru 4 martie, pentru că Comisia Competentă pe Fond va adopta textul pe 26 martie, de aceea programul nostru este puțin accelerat. Oricum, a fost foarte util să ascultăm uh, punctul de vedere al experților și mă bucur că am reușit să o facem. Foarte bine, trecem atunci, acum la, următoare, la următorul punct. E vorba de reformarea Um, directivei privind intermedierea de asigurări. Doamna Stiller este raportor, avem și proiectul dumneavoastră de raport mm, și apoi voi da cuvântul experților care deja s-au exprimat, dar doresc să spun și celor care ne urmăresc pe internet că voi da cuvântul mai întâi lui Edward Oxley, care se ocupă de politica pentru medierea intermedierii de asigurări în Regatul Unit. Este specialist în acest domeniu. Apoi doamna Michaela Köhler, care a vorbit deja, director general la Insurance Europe, care este Federația Europeană a organelor de asigurare și reasigurare, care s-a implicat mult în domeniul serviciilor financiare la Bruxelles de multă vreme și deci ne bucurăm că putem să profităm de experiența dumneavoastră. Apoi voi da cuvântul și domnilor Carti și Viner pentru observații și apoi va urma o discuție generală cu eurodeputații. Avem 45 de minute la dispoziție, suficient timp rog uh, experții să se limiteze la 10 minute. Dau acum cuvântul domnului Styler pentru a deschide discuția și pentru a ne prezenta proiectul uh, de aviz. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru faptul că ați clarificat faptul că toți participanții vor avea posibilitatea de a lua cuvântul pentru că doresc să-și exprime punctul de vedere. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru text, care este un punct bun de plecare uh, chiar dacă uh, s-au uh, impus deja standarde minime pentru protecția uh, intereselor consumatorilor în prima directivă privind intermedierea de asigurări, criza a arătat că trebuie o reformare a acesteia pentru a îmbunătăți practicile. Um, este în dezbatere și sper că vom avea o dezbatere între cele două comisii privind protecția consumatorilor. Subliniez principalele aspecte subliniate în acest, uh, raport, uh, în acest raport, domeniul de aplicare a fost extins pentru a include și site-urile web de comparare a prețurilor. Trebuie să se definească mai bine această activitate, nu trebuie să fie doar Um, doar uh, menționată. În legătură cu decuplarea, um, sprijin uh, abordarea din text uh, pentru că s-a abuzat de acestea în trecut. Am clarificat um, definirea legării produselor pentru a proteja interesele consumatorilor de practici pur de vânzare. Am uh, reformat și domeniul cel mai controversat. E vorba de consilierea mediatorului. Fiecare contract, uh, nu trebuie să existe uh, conflicte de interese pentru a apăra interesele consumatorilor. Informațiile uh, vor fi uh, transmise la solicitarea consumatorului în interesul tuturor, nu doar celor mai bine informați. Articolul 14, domeniul de aplicare geografic, intermediarii trebuie să fie înregistrați în uh, Uniunea Europeană, dar trebuie să poată să acționeze și în afara Uniunii Europene pentru claritate juridică. încercăm să obținem o consecvență cât mai mare um, în pachetul de directive și uh, cu MIFID nivel 2 sunt multe acte delegate în propunerea Comisiei. Aici, aceasta este o directivă de armonizare minimă. Cred că trebuie să se evite să existe prea multe acte delegate pentru că astfel s-ar ar exista incertitudine juridică și pentru reprezentanții industriei și pentru consumatori. Aștept cu nerăbdare amendamentele colegilor. Vom coopera cu raportorii din umbră și cu colegii de la ECON pentru a avea o directivă finală care să apere cât mai bine interesele consumatorilor în domeniul intermedierii de asigurări și serviciilor financiare. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru introducere Felicitări pentru tot ceea ce ați făcut uh, pentru acest raport. Acum dau cuvântul domnului Oxley pentru a începe discuția. 10 minute maxim. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei pentru invitația pe care ne-a oferit-o, ne-a, ne făcut-o și pentru faptul că ne oferă posibilitatea de a ne prezenta punctul de vedere. Încep prin a spune că Regatul Unit sprijină obiectivele um, reformării acestei directive pentru că se extinde directiva la mai multe entități și îmbunătățește nivelul protecției consumatorilor. Ne bucurăm de faptul că întreprinderile de asigurări vor fi și ele acoperite de directivă. Este mm, foarte bine că entitățile care vând produse de asigurări sunt tratate astfel în mod egal. nivelul de control de reglementare sunt îmbunătățite, există noi proceduri de înregistrare pentru intermediari și procesele eh, pentru activitățile transfrontaliere sunt eh, mult mai clare. Dar există aspecte încă problematice și poate e mai util să mă concentrez pe acestea. Voi începe prin a vorbi despre de, um, comunicarea informațiilor și conflictele de interese. Probabil este un aspect uh, foarte de interes. În principiu, ne bucurăm. Primim foarte pozitiv propunerea Comisiei de a se da informații clare clienților la punctele de vânzare în legătură cu serviciile oferite de compania de asigurări. Deci clientul trebuie să știe cu cine intră într-o relație comercială și pentru cine um, pe cine reprezintă vânzătorul respectiv, pe consumator, pe vânzător sau ambii și dacă această persoană oferă cu adevărat un sfat și pe ce bază. De asemenea, suntem de acord cu Comisia că dorește uh, să remedieze situațiile de conflicte de interese. Recunoaștem că acestea există și foarte clar modul în care sunt plătite firmele și modul în care persoanele de aceste firme sunt plătite poate să aibă o influență asupra modului în care sunt oferite recomandări clienților. Și Uh, poate să există o cultură de vânzare de produse nepotrivite. Um, suntem mai puțin convinși de faptul că propunerea comisiei este potrivită în uh, următorul, uh, din următorul punct de vedere se cere ca celor care vând produse de asigurări de viață să dea informații clienților în legătură cu modul în care sunt plătiți. Poate și um, companiile de asigurare și intermediarii trebuie să dea informații la nivel de remunerare a angajaților. Instinctiv, ideea de a da clienților mai multe informații legătură cu remunerarea pare bună. Dar, din punct de vedere rațional, dacă dai clientului mai multe informații, atunci probabil vor identifica conflicte la intermediar sau la compania de asigurări, vor pune sub semnul întrebării acest uh, uh, produs uh, recomandat, această recomandare și clientul atunci va căuta și poate va găsi produse mai bune. Astfel se fac propuneri competitive asupra firmelor și se va schimba comportamentul firmelor. Succesul acestei abordări va depinde, depinde de piață de consumator de produs și de capacitatea consumatorului de a acționa pe această piață. Din experiența noastră, pentru clienții de asigurări care nu se folosesc de, de investiții, nu se întâmplă așa pentru ca uh, comunicarea informațiilor legate cu de remunerații să fie eficiente, uh, consumatorul trebuie să înțeleagă aceste informații și apoi să-și schimbe com, uh, comportamentul pentru a obține uh, rezultate mai bune. Din, din uh, experiența noastră nu se întâmplă așa ceva. Clienții nu citesc întotdeauna aceste informații sau nu le înțeleg mai ales pentru că acest, firmele comunică aceste informații în mod foarte complicat și greu de înțeles și dacă înțeleg informațiile, nu le absorb neapărat și nu le folosesc pentru a obține rezultate mai bune. Din potrivă, rezultatele obținute riscă să fie mai proaste pentru că uh, consumatorii uh, sunt impresionați de nivelurile comisioanelor. Deci, de multe ori când primele sunt egale, dar comisioanele sunt diferite, vor alege asigurarea cu comisioane mai mici, dar nu este neapărat cel mai bun produs. Deci, comunicarea remunerațiilor nu uh, rezolvă problema conflictului de interese care ar putea duce la vânzarea produselor nepotrivite. De aceea considerăm că ar fi mai bine ca să se ceară firmelor să aibă sisteme de organizare și de control eficace pentru a evita conflictele de interese care au uh, efecte uh, negative asupra um, clienților, să identifice conflictele din cadrul organizației lor și să le rezolve. Aceasta este abordarea um, adoptată și la MIFID. Noi nu credem că con Uh, informațiile privind remunerațiile trebuie să fie ascunse de consumator. Dacă ei cer aceste informații, trebuie să li se transmită. Dar trebuie să existe și un proces de rezolvare a conflictelor în cadrul firmelor. Acestea sunt foarte importante. Alte aspecte pe care doresc să le menționez în cele patru minute care îmi rămân. Suntem pentru îmbunătățirea standardelor de vânzări pentru uh, produsele de investiții, produsele de asigurări de investiții. Dorim o abordare consecventă pentru toate firmele în cadrul IMD și MIFID. Clienții au nevoie de un sistem de protecție clar, fie că fac cumpără un produs pur de investiții sau un produs de investiții cu un, uh, o parte asigurare trebuie să înțeleagă, să fie protejat suficient pe bază contractuală. Acum, în legătură cu domeniul de aplicare, după cum am spus, suntem absolut pentru extinderea lui la alte firme care vând asigurări, dar nu dorim să se aplice și uh, la firmele care uh, se ocupă de plângeri în numele unei companii de asigurări sau agenții acestora. Firma de asigurări are responsabilitatea de reglementare și pentru că firma de, de asigurări este deja reglementată, nu credem că extinderea directivei la mm, organismul care se ocupă de plângeri cu costurile implicate, nu credem că se îmbunătățește protecția consumatorilor. Suntem pentru standarde profesionale mai bune, dar după cum a spus doamna Styler, ne temem că vor fi prea multe acte delegate în propunerea privind intermedierea de asigurări și de aceea dorim un text de nivel 1 foarte clar și consecvent care și uh, să nu existe acest mediu de incertitudine cu acte delegate. Uh, decuplarea vânzării încrucișate este de asemenea o preocupare. Noi credem că în propunere nu este cea mai bună, nu se sugerează cea mai bună metodă. Noi credem că abordarea din uh, directiva privind intermediarea de asigurări trebuie aliniată cu cea de la, din MIFID. În fine, acțiunea colectivă ne observăm că se impun condiții statelor membre. Considerăm că rezolvarea alternativă a conflictelor este un lucru bun pentru clienți și trebuie să se ceară firmelor să participe la um, organizarea acestor activități, dar se riscă erodarea protecției consumatorului, mai ales dacă se, spunem că, se spune că prevederile nu trebuie să uh, impună decizii obligatorii firmelor. Suntem împotriva. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt aspecte foarte utile pe care le vom folosi pe viitor. Știți că acest, această comisie abia s-a adoptat pachetul generic privind intermediarea, intermedia de asigurări. Doamna Călă are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc raportorului pentru că a invitat aici Insurance Europe. Vreau să vă spun că noi suntem clar pentru îmbunătățirea protecției consumatorilor, uh, avându-i în vedere pe toți clienții noștri care achiziționează produse de asigurare și recunoaștem faptul că e nevoie să îmbunătățim nivelul de uh, informație furnizată acestora. Uh, suntem de părere că toate măsurile care sunt acum introduse prin PRIPS sau prin uh, intermedierea de asigurare trebuie să prezinte beneficii clare pentru consumatori. În termeni concreți, vreau să mă refer la trei obiective complexe despre care credem că, uh, odată atinse, vor uh, fi în interesul uh, Um, consumatorilor și asiguratorilor. Numărul 1. Importanța menținerii diversității canalelor de distribuție din Europa. Ne uităm acum în Europa și vedem că există o variată gamă de canale de distribuție. Avem uh, companii de asigurare care își distribuie produsele direct, online sau prin vânzare directă. Avem o rețea amplă în multe țări unde uh, avem uh, sectorul bancar care distribuie, avem uh, agenți angajați, broker de asigurare și toate aceste canale oferă diversitate și uh, opțiuni consumatorilor. Și credem că este o valoare adăugată. Prin urmare, ceea ce cerem noi este să nu uh, venim cu note discriminatorii în, uh, noua, în noul act normativ, noua directivă și sperăm că pe viitor canalele de distribuție vor fi încadrate într-un cadru exhaustiv, echilibrat, proporțional, care să fie tipărit după nevoile canalelor de distribuție, ajutându-ne pe noi astfel să menținem elementul vânzărilor consiliate sau nu, uh, vânzărilor directe versus vânzări online, deci tot ceea ce avem acum pe piață, de fapt. Al doilea comentariu acum. Mă refer la informațiile oferite consumatorilor și credem că trebuie să le îmbunătățim. Calitatea acestora trebuie să fie îmbunătățită. La timpul de întrebări cu comisia am încercat să subliniez că uh, mai mult nu înseamnă neapărat mai bine. Un studiu arată că publicarea de informații excesiv de detaliate ar putea să genereze confuzie și să uh, nu îl îndrume pe consumator așa cum trebuie. Așa că avem nevoie de informații relevante. Din punctul nostru de vedere, ar trebui să uh, vedem uh, ce se întâmplă în ceea ce privește publicarea informațiilor cu privire la conflictul de interese, remunerare, din perspectiva industriei asigurărilor, este foarte important să uh, publicăm forma de remunerare, comision sau taxă. E importantă sursa remunerării, să știm cine plătește și cine primește plata și apoi e important echilibrul e important să avem echilibru în ceea ce privește acordarea de informații relevante și utile. Și în același context, vă spun că suntem într-un mediu de armonizare minimă. Așa că avem nevoie de norme minime, dar dat fiind totuși că armonizarea e una minimă în sine, să ținem cont că există piețe și state membre care deja au depășit sau vor să depășească acest prag, și credem că, procedând astfel, am reușit să, com- să creăm o bază comună. În ceea ce privește informarea, vreau să revin la specificitatea, specificitatea sectorului asigurărilor. Deja uh, la KID, la, informațiile cu, la documentele cu informații cheie, am spus că e greu de demonstrat specificitatea asigurărilor și uh, e clar că aceste directive nu trebuie privite izolat, pentru că acum lucrăm și la Solvency 2 cu cadrul prudențial, avem și acolo o directivă care la rândul său conține informații precontractuale care vin în plus față de ceea ce discutăm noi aici. Subliniez că trebuie să evităm dedublarea și uh, publicarea de informații confuze și contradictorii ultimul rând spuneam că mai e un obiectiv, e vorba de opțiunea oferită consumatorilor și consilierea. Noi credem că pe viitor consumatorii ar trebui să fie în măsură să achiziționeze orice produs de asigurare fără consiliere, dacă își doresc. Consumatorul e întotdeauna liber să caute consilierea, iarăși un lucru care trebuie să existe. Noi știm că foarte mulți consumatori nu doresc sfaturi sau consiliere. De multe ori e vorba de produse simple, deloc uh, complicate, care există deja, um, asigurări de casă, asigurări auto. Ei, clienții nu prea vor să uh, primească consiliere, simt că le este băgată pe gât. Uh, să le oferim așadar posibilitatea de a alege singur și pe viitor. De asemenea, discutăm și despre menținerea nivelului actual um, al accesului la produse, pentru că la ora actuală se discută despre consilierea plătită. Dacă noi o impunem și dacă consumatorul nu va putea să o plătească, atunci acest lucru înseamnă că um, se micșorează, uh, se restrânge paleta opțiunilor. Consistența. Consistența între MIFID și IMD și directiva uh, de intermediere a asigurărilor. Noi credem că IMD2 trebuie să fie aliniată perfect uh, la MIFID, în așa fel încât să evităm uh, crearea unui teren neomogen. E foarte important să ținem cont de faptul că am auzit că, lumea se plânge de prea multe acte delegate și, nu în ultimul rând, în ceea ce privește domeniul de aplicare, menționez că e totuși vorba de intermedierea asigurărilor și uh, nu ar trebui să ne uh, hazardăm, nu ar trebui să Uh, includem aici pierderile și ajustarea pierderilor și compensațiile, pentru că e totul vorba de un alt sector cu alte specificități. Mulțumesc! Foarte clar acest aspect și această clarificare. Acum vreau să dau cuvântul domnului, Car măcar, domnului Carti și apoi domnului Bierno pentru ultime comentarii ca să vedem exact ce au dispus despre această propunere cu privire la intermedierea de asigurări. Mulțumesc, domnule președinte! Câteva comentarii la remarcile doamnei Styler. Suntem de acord că AMD2 e uh, o îmbunătățire față de directiva care a avut succes IMD1. Să nu uităm că IMD1, cerneala de pe IMD1 nici nu se uscase bine, că noi am și decis Uh, să venim cu o versiune reformată prin IMD2, un exercițiu foarte costisitor pentru mulți intermediari. Recunoaștem totuși că e nevoie de câteva îmbunătățiri și suntem de acord cu comentariile dumneavoastră în ceea ce privește lacunele existente, ar trebui acoperite, mai ales în ceea ce privește vânzările online. Doamna Keller a menționat ajustarea pierderilor. Nici asta n-are ce căuta aici, probabil ca să nu depășim uh, sfera de aplicare. Chestiunea care ne deranjează cel mai tare este cea cu referire la furnizarea de informații pe o piață extraordinar de competitivă, unde formula de distribuire este foarte variată. Chiar și în uh, la capitolul intermediere există atâtea subgrupuri. Deci o piață extrem de variată. Și grija noastră este aceea de uh, a ne asigura că um, canalele uh, bogate de distribuție uh, și piața aceasta extrem de competitivă nu vor fi afectate. Nu trebuie să distorsionăm piața în favoarea unui grup sau altuia, trebuie să evităm integrarea verticală, care ar avea drept uh, rezultat dezavantaje pentru consumatori. Să analizăm versiunea reformată uh, prin prisma uh, protecției consumatorilor ca pachet. Nu e un element singular, e un pachet. Și punând lucrurile în echilibru, vedem că pachetul e unul foarte sensibil. De exemplu, în ceea ce privește standardele și formarea, educația, ar trebui să avem standarde ridicate, ne îngrijorează și pe noi actele delegate și suntem de acord că e necesar ca informațiile oferite consumatorilor să fie unele complete și corecte, de la un contract la altul, nu trebuie ca informații să fie supraîncărcate, trebuie să rămână relevante și specifice. Și apoi au fost comentarii cu privire la conflictele de interese. Da, un subiect care a fost abordat ă, explicit la IMD1 și ar trebui să apară explicit și detaliat și uh, uh, la IMD2, să identificăm așadar și să gestionăm și apoi să preîntâmpinăm aceste conflicte de interes care sunt cumva inevitabile, uh, industria francizelor nefiind o excepție de la regulă. Deci e vorba de identificare, gestionare, preîntâmpinare, înlăturare de conflicte având uh, în centrul intereselor noastre consumatorul. Deci e vorba de o situație care variază de la un caz la altul. În ceea ce privește transparența. Ce înseamnă transparența? În primul rând să identifici cine ești, uh, numele cui acționezi, cum ești remunerat, uh, din ce surse și apoi ar trebui să capacităm consumatorul în așa fel încât să fie în măsură să ceară detalii cu privire la remunerare, așa cum uh, o permite propunerea uh, actuală pe o perioadă de 5 ani. După cum spuneam la început, E o piață unde concurența e exacerbată. Nu ar trebui ca un grup să fie izolat în acest sector, pentru că astfel creăm uh, distorsiuni pe piață. Au fost comentarii cu privire la relevanța distorsionării remunerării și ceea ce s-a pierdut pe parcurs. Diferența fundamentală între tipul de produse. Asigură de viață sau nu, de exemplu. Sincer vorbind, publicarea remunerării în domeniul ce nu ține de asigurări de viață, publicare obligatorie, poate avea efecte semnificative. Și am și un exemplu care, uh, pe cât de simplist și pe cât de naiv e, vedem clar că ilustrează bine situația. Eu sunt intermediar, de exemplu. Și activitatea mea este intermedierea. Dacă Uh, mă veți întreba ce fac cu asigurările de locuință, o să vă arăt că am un comision de 20%. Dacă întrebați o bancă în calitate de intermediar ce face, va spune pe asigurări de locuință tot 20-21%. Dar ceea ce nu se divulgă e important. Faptul că asiguratorul e cel care uh, face toată activitatea, cel care oferă comisionul. Practic, noi nu uh, Uh, comparăm ceea ce trebuie. Și, practic, în termeni valorici, uh, procentul ar fi de peste 30%. Să capacităm uh, consumatorul să pună întrebări dacă vrea să știe. Dar dacă obligi un singur canal de distribuție să divulge informații, acesta va Uh, fi singurul care se va bucura, în ghilimele fi spus, de atenție și uh, se va distorsiona piața, afectată fiind uh, calitatea asigurărilor pe un anumit canal de distribuție într-o piață extraordinar de competitivă. Cu privire la produse ce nu țin de asigurare de viață, vreau să vă spun că e până la urmă în detrimentul consumatorilor să aibă un contract care trebuie renoit anual pe o piață extraordinar de competitivă. Uh, Și un alt uh, aspect care mă interesează în uh, relația cu uh, consumatorii, cu clienții mei, Consumatorii vor continuitate. Vor renoire an la rând zeci de ani. Mă scuzați, asiguratorii. Deci e nu e vorba de o vânzare unică, ci de o vânzare continuă. Așa că ce mă interesează pe mine aici este ca temelul, uh, domeniul de aplicare să fie unul atot cuprinzător, informațiile oferite clienților să fie uh, la momentul vânzării relevante în funcție de caz iar uh, publicarea comisioanelor așa izolate nu reprezintă un lucru relevant. Conflictele de interese trebuie gestionate, oferind informații necesare clienților pentru ca aceștia să înțeleagă cum și pe ce bază li se oferă consiliere. Deci îngrijorarea mea principală este că este ca să avem un nivel omogen, egal pentru toți actorii, pentru că piața e foarte competitivă și dacă eșuăm aici, riscul este să distrugem sute de mii de uh, mici companii de intermediere care interacționează cu clienții zi de zi și care oferă un serviciu extraordinar de important. Mulțumesc! Mulțumesc! v-am lăsat să vorbiți peste timpul alocat pentru că, în primul rând, e important să ascultăm opinia unui expert și, în al doilea rând, ați vorbit cu pasiune. Domnule Berniu, dacă aș putea să vă conving să fiți succint, ar fi extraordinar, ca să mai avem 10 minute pentru concluziile finale. Poate și domnul Marcachis vrea să mai vorbească, doamna Styler, evident. Domnul Berniu. Um, je vais d'abord... Mulțumesc. În primul rând, mă voi referi la conflictele de interes. E subiectul cel mai aprins, să zic așa, după care mă voi referi la sfera de aplicare. Referitor la conflictele de interes, suntem de acord cu explicațiile domnului Oxley. Și anume, dezvăluirea informațiilor nu reduce conflictele de interes și nici urmările negative asupra clienților și pieței. În primul rând, remunerarea intermediarul. Intermediarul poate fi o mică întreprindere sau o bancă, cum spunea domnul Carty. Această remunerare poate avea un impact important asupra calității serviciului furnizat. Încă nu am vorbit de o remunerare condiționată, contingent remuneration, în engleză. Aici, nivelul remunerării, remunerației uh, stabilit de o anumită cifră de afaceri, atinsă nu la un produs, ci în general, global, în compania respectivă. Deci dacă ești supus unei astfel de condiții, ai tendința să sfătuiești clientul să se îndrepte către același tip de produs pentru a crește cifra de afaceri pentru companie, chiar dacă pentru clientul uh, tău produsul nu e neapărat cel mai bun. Deci e un impact și asupra consumatorului și asupra noilor produse care vor intra pe piață, deoarece acestea vor întâmpina mari greutăți în a, în a putea fi vândute. O altă formă de remunerare condiționată, în Belgia, de exemplu, intermediarul e remunerat în funcție de numărul de, de accidente, nu? de accidente declarat de client. Deci poate că aveți tendința să-i spuneți că nu e acoperit pentru ca remunerarea dumneavoastră să nu fie afectată. Deci astfel calitatea serviciului e dezastruoasă, deoarece se folosește acest fel de remunerare condiționată. Deci iată niște exemple care ne arată că trebuie să eliminăm această mm, formă de remunerare condiționată care este într-adevăr păguboasă pentru consumator. Un alt aspect pe care nu-l abordează comisia, și anume remunerarea angajaților a băncii, care e un intermediar, sau angajații unei, unui intermediar de, de dimensiuni medii. Nu se spune nimic în legătură cu cum este organizată această remunerare, cum este structurată, uh, se poate face orice, poți fi folosite toate stimulentele posibile. Dacă atingi o anumită cifră, o companie germană, de exemplu, oferă sejururi plăcute la Budapesta, așa, în funcție de rezultat aveți uh, și o brățărică de o anumită culoare și vă vine și o fetișcană care poartă pe cap o pandică de aceeași culoare care vă însoțește în timpul sejurului. Deci, uh, mi se pare foarte periculos să păstrăm a, așa practici. În ceea ce vește transparența remunerării, cine plătește? Consumatorul, nu? De aceea el are dreptul să știe cât plătește, care e remunerarea pe care o plătește. Și atâta timp cât uh, toate conflictele de interes nu sunt eliminate, trebuie oferite informații și nu acceptăm ca doar acei uh, consumatori care sunt mai informați, sunt mai uh, uh atenți uh, să dispună de informații doar pentru că le cer. Nu, toți consumatorii ar trebui să aibă informații. Directiva excludea vânzările accesorii. Intermedierea accesorii vânzării de bunuri, cum ar fi un telefon celular sau în cazul uh, distribuirii de asigurări de călătorie. Deci, ce privește închirele de uh, mașini, de exemplu, acolo, da, sunt incorporate, însă cu un regim foarte ușor. Și revin acum la asigurarea bunurilor. Telefonul mobil practic toți vânzătorii, atunci când îți cumperi uh, telefonul, îți propun un contract fără să explice tot ceea ce e exclus acolo, care și multe sunt excluse. Și trebuie să primești o primă foarte costisitoare și nu știi tu că intermediarii primesc aproape 50% din prima respectivă. Deci nu-ți dai seama. Cumperi un produs scump și de multe ori inutil deci de aceea în sfera de aplicare a directivei asta ar trebui să fie inclus. Și să avem și o aplicare de plină a regulilor de conduită pentru consumatori, atât pentru asigurarea telefoanelor, cât și a călătoriilor, când de multe ori nu vi se explică ceea ce nu este acoperit în funcție de problemele de sănătate pe care le aveți. Și asta e principala problemă. Deci informațiile referitor la toate asigurările trebuie oferite de intermediari. Și dacă nu mă înșel, dacă nu lăsăm asta în directiva asta, nu va intra nici în directiva privind protecția drepturilor consumatorilor. Din simplu motiv, din simplu motiv că se crede că în legislația specifică se oferă un grad suficient de mare de protecție. Mulțumesc! Da, <laughs> e o directivă care ne îngrevează viața, așa cum spuneau și experții și tocmai de-aia am făcut apel la dumneavoastră, stimați experți. Acum, să vedem și contribuțiile celor câțiva membri care au mai rămas aici. Domnule Hatzimarkakis, în primul rând. Scuți. Mulțumesc, domnule președinte, și foarte pe scurt câteva aspecte pozitive, vreo trei. Uh, și pe marginea o sprijin pe doamna Styler. E vorba de completarea definiției, mai ales în ceea ce privește uh, articolul 2 cu uh, desfășurările și sinergiile uh, și apoi uh, calificările uh, Uh, noi sprijinim uh, uh, criteriile de calificare pentru că produsele de asigurare sunt foarte complexe și pregătirea profesională trebuie să fie una de la sine înțeleasă, pregătirea trebuie să fie întreprinsă și uh, supravegheată de o autoritate de stat, așa cum se stipulează la articolul 8. Salutăm uh, transmiterea mai departe a informațiilor uh, Um, chit că nu e vorba neapărat de îmbunătățirea um, protecției consumatorilor, pentru că domeniul e unul foarte complicat. Nu putem să ne așteptăm uh, ca uh, singur consumatorii să știe uh, cum să răspundă la uh, întrebări și ce să întreagă din informații. Uh, și e corect că doamna Steiner a modificat articolul 17. Un punct de critică se referă la domeniul de aplicare, unde trebuie să clarificăm uh, cui îi se adresează această directivă? E vorba de toți cei din domeniu sau doar uh, persoanele de contact, cele care intermediază direct asigurările? Pentru că din propunere nu rezultă foarte clar uh, un răspuns. Și aici mă opresc. Mulțumesc, domnule președinte. Good. And... Foarte bine. În numele grupului meu aș vrea să vă spun că a fost o audiere foarte utilă. Rețin ceea ce ne spuneau uh, experții uh, în asigurări în legătură cu proporționalitatea și în legătură cu evantajul de produse care trebuie acoperite. Dacă vă uitați la cerințele comisiei, unele sunt foarte complexe și de aceea trebuie să avem un fel de test al proporționalității aici. Dacă, de exemplu, cumperi o asigurare pentru un tractor, de exemplu. Recurs la un intermediar mai mic. În cazul ăsta nu e atât de important dezvăluirea remunerării respectivului uh, intermediar. Bonusurile, de asemenea, sunt o, o problemă complexă. E o practică foarte încetățenită în domeniul asigurărilor. Eu cred că trebuie să ne asigurăm că nu vom denatura piața în defavoarea unor produse, în detrimentul unor produse. nu e tot una să ai acces la informații undeva pe un sit uh, internet uh, și sau să obții informațiile respective direct de la un intermediar. Eu cred că ar trebui să fim atenți și să nu îngreuiem aspectele legate de informații, să nu-i dezavantajăm pe consumator, deoarece s-ar putea să nu aibă același acces la produse și servicii. E greu să jonglezi între cele două. Însă, cred că până la urmă și utilizarea extinsă a internetului pentru comercializarea acestor produse e ceva de care trebuie să ținem cont. Există tot felul de site-uri care oferă astfel de produse, spun că oferă niște motoare de comparație între produse. Nu se știe cât de real e totul, cât de adevărate sunt aceste publicități. Unele sunt înșelătoare și uneori sunt propuse așa tot felul de produse. Doamnă Styler, clar, nu aveți o sarcină ușoară. Poate că ne veți spune cam cât credeți că va lua să vă ocupați de acest dosar, doamna Steiler. Termenul pentru amendamente, cred că e, era, e 22 ianuarie și nu 7 ianuarie, deci avem timp. Le mulțumesc vorbitorilor, îmi pare rău că nu avem mai mulți colegi din comisie. Prezentările dumneavoastră au fost foarte bune. Și de asemenea, mă bucur să văd că a existat un consens între reprezentanții consumatorilor, a industriei. Ați uh, arătat cu toții cât de necesară este claritatea. Ieri am discutat despre transparență. Da, bineînțeles ne dorim transparență, însă cum o obținem? Cum putem face ca această transparență să fie ceva valoros pentru consumatori? Deci, cum ajungem la un echilibru aici? De asemenea, ceea ce spuneați dumneavoastră în legătură cu jucători mai mari de pe piață e interesant. Comisia noastră a făcut multă pentru a sprijini și întreprinderile mai mici. Poate că am putea să, să facem asta în dezavantajul anumitor firme mari care au făcut o treabă bună totuși. La urma urmei, ce ne dorim? Să avem niște consumatori informați, să avem transparență și să avem consecvență. Consecvență față de alte acte legislative. Asta e crucial. Vă mulțumesc pentru tot ce ne-ați spus aici, uh, stimați experți. Dacă mai aveți uh, anumite mm, lucruri de adăugat, uh, sunt gata să mă întâlnesc cu dumneavoastră și după această reuniune. Ne-am întâlnit și cu raportorii din... Nu ne-am întâlnit deocamdată cu raportorii din umbră, am încercat să o facem înainte de Crăciun, dar cât mai curând ne vom vedea cu toții pentru a înțelege mai clar cum rămâne și cu uh, competențele comisiei noastre. Deci dacă vom împărtăși competența cu Econ sau nu, eu cred că ar fi cazul să fim responsabili împreună. Important de asemenea să vedem ce se va întâmpla și la Comisia ICON cu acest raport. Acum vreau să vă spun că aștept amendamente de la colegi. Vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră și vreau să-i mulțumesc și Angelicăi, care a făcut foarte multă pentru a organiza lucrările noastre. Secretariatul nostru e foarte, foarte profesionist, deci îi mulțumesc personal colegei Angelica de la secretariat. Mulțumesc! Mulțumesc și domnului Panzeri care este absent pentru consemnarea în procesul verbal. Amendamentele 26 ianuarie, votul pe 4 martie, Econ va vota pe 26 martie. Vom încerca să facem progrese, însă cred că trebuie să menținem presiunile Vom face în orice caz totul pentru a ne apăra poziția. Eu cred că Econ deja și-a stabilit un calendar. Însă asta e treaba lor. În orice caz, vedeți cât de în serios luăm acest aviz și încă o dată mulțumire experților pentru contribuția extrem de valoroasă de astăzi. Deci am încercat să profităm cât mai mult de prezența dumneavoastră și de experiența dumneavoastră. Comisia a urmărit cu atenție ce s-a întâmplat. Nu i-am prezentat pe cei de la comisie, însă probabil că vom auzi uh, părerea șefilor de unitate responsabili la următoarea reuniune. Deci astăzi nu a putut interveni comisia, însă vă mulțumesc pentru prezență. Le mulțumesc și interpreților pentru că mi-au dat puțin timp în plus. Încheiem ședința, ne vedem din nou pe 23 și 24 ianuarie pentru a vota patru dosare majore. Sper să fim cât mai numeroși atunci la vot. Între timp, poftă bună și vă mulțumesc, venit.